Good afternoon, everybody, and welcome to, to the... Bună ziua, dragi colegi! Vom începe ședința de după masă a comisiei noastre și, în primul rând, am să vă citesc deciziile coordonatorilor care au fost luate ieri. Din păcate nu avem atât de mulți membri în sală, dar oricum am să merg mai departe în primul rând am adoptat uh, ordinea de zi pentru 13-14 iulie. În ceea ce privește punctul 2, rapoarte și avize, am amânat până la următoarea ședință a coordonatorilor, raportul de la AFCO, dacă să facem aviz sau nu. 3. Recomandări contestate. Aici s-a ajuns la un compromis uh, pe care l-am propus și care a fost adoptat cu o singură excepție care a fost uh, amânat. Este vorba de petiția 0048 care a fost amânat până la următoarea ședință. Punctele de pe lista B, o serie de puncte au fost deja închise, altele au fost amânate și altele vor rămâne deschise în continuare. Am toate detaliile în dosar, dar uh, n-am să vi le citesc, sunt prea plictisitoare. În ceea ce privește vizita la fața locului la Taranto, aceasta va avea loc în noiembrie. Avem deja o serie de deputați care și-au declarat interesul pentru a participa și pe de altă parte, am adoptat deja un program preliminar al vizitei și șeful delegației va fi domnul Eduard Martin. Coordonatorii au hotărât de asemenea să trimit o invitație domnului Lavia, care este președintele Comisiei ENVI, pentru că și această comisie va participa la o vizită organizată în luna iulie în, la Taranto. Deci vom avea pe 8 septembrie o întâlnire în care Uh, Comisia ENVI ne va prezenta un raport în urma acestei delegații, tocmai pentru a, putea, a ne putea coordona mai bine. În ceea ce privește planificarea pentru prima jumătate a anului 2017, am cerut coordonatorilor să prezinte propuneri de audieri și de vizite de observare la fața locului înaintea vacanței de vară. Întrebare orală în legătură cu dreptul de vot. Aici am hotărât să analizăm această chestiune printr-o întrebare orală după audierea pe care o vom avea în octombrie, obstacole în calea libertății de circulație. Actualizarea uh, raportul în legătură cu uh, revizuirea regulilor de procedură. Am hotărât să trimitem o scrisoare Uh, grupului de lucru de la AFCO pentru a vedea care sunt concluziile și pentru a reacționa. În sfârșit, am avut o raportare de la grupul de lucru în legătură cu bunăstarea copilului de către Eleonora Evi și am fost informați de dorința de a prezenta un document de lucru cu recomandări ale grupului de lucru până la sfârșitul acestui an am hotărât în același timp ca un eveniment care va fi propus în acest grup de lucru să fie organizat până la sfârșitul anului și să transmitem o scrisoare autorităților daneze în legătură cu propunerile acestui grup de lucru. La diverse am avut două puncte destul de interesante. În primul rând, scrisoarea domnului Svoboda și a domnului Sueter pentru a ne invita la grupul de lucru AFCO Juri, um, acordul interinstituțional pentru mai bună legiferare. L-am numit pe domnul Marias din partea grupului ECR în calitate de reprezentant al comisiei noastre. Scrisoarea domnului Schulz, pe de altă parte, în legătură cu audierea despre transparență care a fost organizată în această dimineață, coordonatorii au hotărât să iau legătura cu biroul domnului Schulz pentru a cere o întrevedere în urma acestei scrisori pe care am primit-o de la președinte către comisia noastră. Acestea au fost deciziile coordonatorilor și acum vreau să spun bun venit doamnei Jenny Winkler, care este cercetător la uh, Centrul de Competențe pentru Politici uh, de Energie și Piața Energiei la Institutul Fraunhofer. Așteptăm uh, prezentarea dumneavoastră în legătură cu politicile pentru energie solară în UE și în statele membre din perspectiva tuturor petițiilor pe care le-am primit uh, la comisia noastră pe această temă. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație. Institutul nostru a fost rugat de către Comisia PETI să facă un studiu pe această temă, pe tema petițiilor legate de energia solară pe care le-ați primit uh, anul trecut și pot să vă spun încă de la început că nu suntem neapărat specialiști. Am lăsat câteva opțiuni deschise pentru ca Parlamentul să ceară eventual să se aplice și anumite uh, măsuri legale pentru aceste petiții. Am să vă prezint acum ce am uh, făcut prin acest studiu organizat și ce am constatat în aceste petiții. În primul rând, în ceea ce privește uh, politicile de energie regenerabilă în UE și după aceea trecem la petiții pe care le-am grupat în trei categorii. În primul rând, schimbări de politici, în al doilea rând, um, autoconsumul și în al treilea rând, concurența și joburile. Probabil că nu voi avea timp să vorbesc despre toate acestea. A existat o petiție din Italia și cred că va fi dezbătută mai târziu în ședința de astăzi, dar nu voi avea timp probabil să mă refer și la ea. În final, voi analiza petițiile și voi face un scurt rezumat și voi trage concluziile. Politica energiei regenerabile în UE și în statele membre. Toată lumea știe că totul depinde de directiva 2009-28 CE, care include obiective naționale obligatorii de atins până în 2020. Ele sunt formulate din punct de vedere procentual al consumului de energie și există un centru care monitorizează felul în care s-au atins obiectivele de către statele membre, însă există o oarecare libertate de mișcare în ceea ce privește instrumentele utilizate pentru a atinge scopul. Înainte de această directivă a existat o lungă dezbatere în legătură cu posibilitatea de a avea un instrument armonizat sau nu pentru a atinge aceste obiective. Până la urmă s-a hotărât ca statele membre să decidă singure ce să facă. La ora actuală există mai multe scheme de susținere implementate, unele care depind de cote, cred că se utilizează în 3 sau 4 state membre, altele de tip uh, feed-in, uh, în ceea ce privește tarifele sau um, uh, alte oferte pe piață, iar altele care introduc licitații, sistemul licitațiilor, pentru că îndrumarul ajutoarelor de stat arată că uh, licitațiile trebuie utilizate pentru a susține energia regenerabilă. Deci statele membre utilizează această posibilitate, însă nu există mijloace pentru a putea determina și nivelul de susținere. Trecem acum la petițiile pe care le-am analizat. Existau trei teme principale pe care le-am uh, prezentat pe scurt. Se refereau în principal la patru state, Belgia, Germania, Italia și Spania. Petiția din Germania, uh, practic, uh, nu avea legătură cu tema generală, ci mai degrabă cu o chestiune foarte concretă. Se referea la regulile tehnice pentru plug and play. Am o căsuță mică rezervată acestui caz separat, dar nu voi intra în detalii. Vă spuneam că în Italia petiția se referea la concurență și locuri de muncă. Nici despre aceasta nu voi vorbi. Mă voi centra practic pe petițiile primite din Belgia și din Spania. Una din Belgia care se referea la schimbări frecvente în ceea ce privește sistemul de ajutoare pentru regenerabile în regiunea Valonă și în Spania au existat mai multe petiții pentru că au existat foarte multe modificări legislative în ultimii ani în Spania care se referau la aceeași temă. În primul rând, deci, schimbări de politică frecventă și retroactive. Atunci când e vorba de energie regenerabilă și de investiții, e clar că e nevoie de o politică de investiții, ce presupune un anumit risc care implică costuri, finanțarea proiectelor este mult mai costisitoare dacă există și riscuri, iar schimbarea de politici frecventă și retroactivă face ca gradul de risc să fie și mai ridicat. Aceasta duce la costuri superioare și în același timp poate duce la o aplicare mai redusă pentru că investitorii sunt mai puțin atrași de țările unde există atât de multe schimbări ce s-a întâmplat în Spania. Până în 2007, în Spania era un adevărat lider în ceea ce privește regenerabilele, dezvoltând uh, instrumente foarte utile și interesante uh, pentru astfel de energii. Ca și investitor în Spania puteai să alegi uh, între uh, cele două posibilități de fit-in. S-au uh, făcut multe instalații în Spania în acea perioadă, de altfel s-a întâmplat în mai multe țări, în Italia și în Germania a existat un astfel de boom, o perioadă de creștere deosebit de mare, care a fost justificată de mai multe motive, printre care, în primul rând, un nivel de susținere ridicată pentru um, acest sistem, pe de altă parte, uh, prețurile la la celulele fotovoltaice au scăzut și, pe de altă parte, se pare că în legislația spaniolă exista o lacună în ceea ce privește parcurile solare. Era și o situație de nesiguranță în ceea ce privește remunerarea pe viitor și un acces facil la sistemul de creditare. Și acum ajungem la schimbările care s-au produs în Spania. Au existat alte motivații, în afară de costurile din ce în ce mai ridicate pentru regenerabile și susținerea oferită pentru alte tehnologii, de exemplu pentru instalațiile de gaze, care au fost oferite în același timp. Au existat uh, tarife reglementate pentru utilizatori iar schimbările nu trebuiau să fie suportate de consumatori, ci de operatori și în urma crizei financiare a existat o reducere a cererii. Un alt factor au fost garanțiile de stat oferite pentru deficitul financiar pe piața electricității. Aceasta a fost o problemă importantă și din punct de vedere al bugetului pentru deficitul de electricitate. Ca și consecință, guvernul Spaniei a hotărât că trebuie să schimbe politicile de susținere a energiei regenerabile și aceasta afecta în mod retroactiv instalațiile existente și pe cele noi. În ceea ce privește noile instalații, din punctul nostru de vedere, reducerile nu sunt atât de problematice Uh, însă uh, reducerile oferite începând cu 2012 practic făceau să nu se mai facă investiții în Spania în energiile regenerabile. Au existat uh, probleme legate de instalațiile deja existente, s-au plafonat, de exemplu, nivelul de ajutoare, de asemenea taxa pe generare de energie și de electricitate, și o ajustare a tarifului în funcție de inflație și în 2013 uh, s-a schimbat complet sistemul. Plata se face acum în funcție de profitabilitatea rezonabilă. Bineînțeles că există o dezbatere în legătură cu felul în care se realizează calculele, iar plățile care au fost primite în trecut sunt uh, incluse în aceste calcule. Asta înseamnă că venitul pentru multe dintre instalațiile existente a scăzut semnificativ. Care sunt consecințele acestei politici? În Spania există practic o înjumătățire a investițiilor, există pierderi pentru proprietarii instalațiilor existente și un număr din ce în ce mai mare de cauze deschise în instanță însă intervenția la nivel european ar putea fi uh, posibilă doar dacă Spania nu și atinge obiectivele. Eu aici um, am oarecare reținere și cred că ar putea exista măsuri de natură juridică care să fie implementate. Am putea avea o, o discuție ulterior despre acest punct. Trecem acum la cazul Belgiei, în regiunea Valona și aici existau o referitoare la schimbări frecvente, nu neapărat de natură retroactivă. În Valonia din 2002 există o schemă de cote cu uh, o garanție și cu uh, un sistem care funcționează din 2008 un număr de certificate în funcție de megavații produși și asta a însemnat ca și în Spania că a existat un adevărat uh, boom uh, la un moment dat, în anul 2008. Aceasta a dus la uh, o ofertă prea mare pe piață de certificate, ceea ce a depășit prețul minim și asta a fost o problemă nu doar pentru instalațiile de fotovoltaice, ci și pentru alte instalații și pentru proiectele de viitor. Guvernul Valon a aplicat multe schimbări, în special pentru acele instalații care nu depășeau o capacitate de 10 kW. Am să prezint acum pe scurt schimbările implementate. În primul rând s-a schimbat uh, durata, schimbata, uh, s-a schimbat uh, durata certificatelor în 2011 și 2012, din nou o schimbare în 2013 și în martie 2014 o schimbare totală a sistemului. Acum există uh, o primă anuală care se bazează pe costul de 3 kW pe, pentru instalație. Cred însă că schema de susținere este în continuare destul de atractivă pentru astfel de instalații. Însă, din punctul de vedere al tendinței de dezvoltare, am observat că aceste schimbări au dus la schimbări în ceea ce privește instalațiile de fotovoltaice. Acestea au scăzut foarte mult în ultimii ani. Deci, practic, tendințe asemănătoare ca și în Spania și acum ajungem la concluzii în urma acestor politici aplicate. În primul rând, este esențial să avem un cadru politic stabil pentru a avea o extindere a energiilor regenerabile, dar deocamdată nu e posibil să luăm măsuri la nivel legal împotriva acestor schimbări pe de altă parte, Parlamentul European ar trebui cel puțin să facă lobby pentru a se implementa ghidul Comisiei Europene pentru schemele de susținere a energiilor regenerabile. Este practic elementul cel mai important pe care îl putem face în astfel de politici. Ajungem acum la a, autoconsum. Este vorba de consumul a, energiei produse în mod local la nivelul profitabilității și al costurilor de generare și de consum. Aceasta face ca autoconsumul să fie atractiv pentru că autoritățile de reglementare pot oferi um, derogări de la plata de, de taxe. Acesta are efecte și asupra consumului, efecte de natură pozitivă, de exemplu responsabilizarea consumatorului, contribuția la extinderea energiilor regenerabile sau reducerea pierderilor și efecte negative, de exemplu costuri mai ridicate pentru că astfel de instalații sunt mai costisitoare, efecte de distribuție pentru că există o creștere a taxelor în rețea pentru energia care nu este autogenerată, o a, lipsă de reducere a costurilor de rețea în funcție de unde se află acestea. Ce s-a întâmplat în cazul Spaniei? A existat o legislație nouă pe această temă în 2015 în care se arăta că nu se face niciun fel de remunerare pentru electricitatea care intră în rețea. Trebuie să se plătească și o taxă specială, așa numită taxă solară, și excepție era oferită pentru uh, toate cele taxe existente. Această legislație se aplica tuturor instalațiilor existente. Deci situația acum este destul de proastă în Spania și viabilitatea financiară este destul de redusă. Partidele din opoziție s-au opus, au dorit să o schimbe imediat după alegeri, însă, după cum știți, acum uh, ne așteaptă alte alegeri, deci deocamdată nu s-a schimbat nimic. Aceasta era situația din Spania. Practic, nu există Uh, nicio posibilitate să recurgi la autoconsum. Acum trecem la regiunea Valonă, în Belgia. Situația este foarte diferită. Există o schemă de contorizare în rețea care face ca sistemul în sine să fie foarte atractiv. S-a dezbătut și acest lucru s-a menționat și în petiție uh, să se introducă o taxă suplimentară pe rețea începând cu iulie 2015, însă instanța de apel din Lieș a arătat că acest lucru nu se poate aplica. Concluzii în legătură cu autoconsumul costurile pentru alți consumatori pot crește, deci este nevoie de o reglementare a autoconsumului și Parlamentul ar trebui să ceară reguli clare și evitarea unor politici retroactive. De asemenea, trebuie să se țină cont și de costurile de rețea care trebuie partajate. Aceasta în ceea ce privește petițiile în general. În concluzie, Există obiective obligatorii până în 2020 referitoare la regenerabile, există însă o libertate a statelor membre față de politicile utilizate. Politicile stabile sunt esențiale pentru extinderea energiei regenerabile și, uh, de asemenea, nu există temei juridic pentru a introduce măsuri legale la nivelul UE. Mulțumesc! Da, nu v-ați lungit prea mult. A fost din vina mea pentru că, practic, nu v-am spus cât timp aveți la dispoziție. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare a studiului, care vreau să vă atrag atenția că este de la dispoziția tuturor, chiar aici, la intrare. Deci, dacă doriți, puteți să le utilizați. Acum mă îndrept către comisie. Am două nume aici, doamna Egea și domnul Steincol. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia dorește să salute acest studiu comandat de Parlament, care tocmai a fost prezentat. Comisia este de acord cu multe dintre concluziile studiului și, în primul rând, Comisia este de acord cu faptul că politicile de susținere a energiilor regenerabile trebuie să fie uh, stabile și uh, fără schimbări frecvente sau retroactive. Și suntem de acord cu faptul că riscul de reglementare asociat uh, acestor schimbări are un impact negativ asupra uh, capitalului, asupra costurilor de finanțare și asupra costurilor de dezvoltare de proiect și deci influențează întregul proces de dezvoltare a energiilor regenerabile. De aceea, Comisia, în orientările sale privind uh, utilizarea uh, schemelor de introducere de energii regenerabile, uh, recomandă evitarea acestor practici și adesea a criticat astfel de schimbări și în trecut. Am înțeles că acestea au un impact relativ asupra încrederii investi investitorilor. În ceea ce privește autoconsumul, Comisia crede, consideră că este important uh, rolul acestuia, participarea la sistem, mai ales pe măsură ce rețelele și piața devin tot mai inteligente. Avem și o comunicare în care am identificat uh, cele mai bune practici legate de autoconsum. Comunicarea noastră a fost publicată anul trecut și acest document uh, recunoaște faptul că uh, susținerea autoconsumului poate duce la beneficii atât pentru consumator cât și pentru uh, întregul sistem uh, energetic. Autoconsumul poate facilita încrederea consumatorilor pentru că permite participarea activă la piața energiei și, de asemenea, ameliorează um, modelele de consum. De asemenea, autoconsumul poate să reducă costurile sistemului, de exemplu regenerarea panourilor solare în unele state um, poate fi ameliorată și de asemenea se poate ameliora consumul um, local de energie produsă local. În comunicarea noastră am exprimat și faptul că autoconsumul poate să creeze anumite provocări în ceea ce privește electricitatea injectată în rețea, ceea ce poate pune probleme rețelei de energie, dar credem că această problemă poate fi rezolvată prin tehnologiile de rețea inteligentă. În uh, studiu există și o a treia concluzie referitoare la politica industrială pentru energie regenerabilă și în legătură cu aceasta vrem să spunem că în ultimii cinci ani sectorul energiilor regenerabile a creat aproape o jumătate de milion de locuri de muncă noi și generează cam 140 de miliarde de euro ca uh, cifră de afaceri ceea ce înseamnă că, uh, piața, că Uniunea Europeană cu piața sa este un actor major pe piețele internaționale. Comisia pregătește chiar acum o revizuire a directivei uh, energiilor regenerabile ca să ne adaptăm uh, la cadrul 2030 stabilit de Consiliul European și pentru a atinge obiectivul de a folosi 30% din consumul de energie, energie din surse regenerabile până în 2030 și pregătim un cadru foarte stabil și solid pentru a atinge obiectivele de rentabilitate. Mulțumesc! Thank you very much. Eu vă mulțumesc foarte mult. Deschidem acum dezbaterea pentru intervențiile colegilor. Vă rog să încercați să comentați doar studiul, pentru că imediat vom aborda și uh, petițiile în sine în prezența petiționarilor. Dacă vreți neapărat să vorbiți despre petiții, vă rog doar să așteptați câteva momente până când vom ajunge acolo. Domnul Blanco Lopez este primul. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. E foarte greu să separăm cele două teme, pentru că raportul uh, asupra studiului care ne-a fost prezentat, uh, practic, își are originea tocmai în aceste petiții, așa cum vom vedea ulterior. Oricum, aș vrea să subliniez câteva dintre elementele care au fost deja prezentate. Comisia tocmai ne-a spus că în raportul asupra felului în care se îndeplinesc obiectivele de energie regenerabilă, raport uh, care va fi dezbătut la plenară joia viitoare. Deci Comisia ne atrage atenția asupra faptului că lipsa de certitudine de reglementare și barierele administrative au consecințe negative asupra acestui sector de activitate, lucru pe care l-am văzut foarte bine reflectat în raportul de astăzi. În Spania, Uh, unde există cele mai puține progrese înregistrate în ceea ce privește energia curată, verde, și unde există foarte multe plângeri tocmai din cauza schimbărilor frecvente ale cadrului de reglementare. Este o chestiune pe care am denunțat-o încă de acum doi ani de la începutul acestui mandat, la Comisia de Energie de aici, în foarte multe întrebări orale și în scris pe care le-am adresat Comisiei. În raportul pe care îl vom vota joia viitoare, am introdus un alineat prin care Parlamentul cere Comisiei să evite schimbările retroactive în ceea ce privește mecanismele de susținere a energiei regenerabile și să garanteze viabilitatea economică a actorilor de pe piață. E clar că în Spania guvernul a legiferat împotriva acestui sector, ne oferind certitudinea juridică necesară și prin măsuri retroactive care practic alterează cadrul investițiilor actuale. Incertitudinea juridică și incertitudinea de pe piață, urmarea acestor decizii, au afectat în mod negativ investițiile. Și nu e vorba aici doar de energia fotovoltaică, este vorba și de energia regenerabilă în general. Comisia arată că uh, Spania nu a încălcat directiva asupra energiei regenerabile pentru că statele membre au dreptul să modifice și să conceapă sistemele de ajutoare. Însă, din punctul meu de vedere, este o chestiune foarte delicată aici, pentru că nu e vorba doar de aplicarea directivei și de rolul acesteia în procesul de decarbonizare a economiei europene. Este vorba aici de așteptările cu totul legitime pe care le au petiționarii, cetățenii, consumatorii europeni, despre care vom vorbi mai târziu, care fac investiții în energii curate într-un cadru legislativ în vigoare, care ulterior este modificat, derogat și, prin urmare, așteptările lor sunt călcate în picioare de către guvernul respectiv și aceasta duce la uh, consecințe nefaste pentru pentru un sector care era un sector de vârf și care crea multe locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc și observ acum că sala se eh, hispanizează, ceea ce îmi place. Mă bucur să văd pe colegii spanioli prezenți la reuniunea de astăzi a Comisiei de Petiții. Și știu, de asemenea, și că duminică e o zi foarte importantă pentru Spania, e ziua alegerilor și vă rog frumos să vă abțineți de la campanie în uh, sala noastră de reuniune. Pentru că acum uh, ne ocupăm de petiții, ne ocupăm de un studiu, deci vă rog frumos să nu vă atacați între voi și să nu politizați uh, aceste subiecte care sunt prea importante pentru a fi politizate. Mă iertați că am privilegiul de a prezida reuniunea, dar vreau să creez o atmosferă pozitivă în sala noastră și deci vă rog să-mi respectați regulile. Iar acum comentăm acest studiu, foarte curând vom ajunge la petiții. Domnul Valesa, nici nu sunteți spaniol. Dar să știți că se spune că polonezii sunt spaniolii nordului. Start uh, by saying that... Am avut uh, o reuniune ieri și uh, spunea că se ocupa aproape în fiecare zi de această problemă. Și uh, apreciez studiul, dar aș dori să-i contest obiectivitatea și aș vrea să știu care a fost criteriul după care s-a ales institutul care a pregătit acest studiu, pentru că e vorba de un document oficial al Parlamentului European acum și ca atare ar trebui să prezinte o analiză aprofundată a problemei și ar trebui să permită cititorului să-și formuleze propriile opinii. Ieri, uh, cu doamna O'Reilly, am discutat despre cât de important este să alegem experți obiectivi, pentru ca toți membrii tuturor grupurilor politice să poată să uh, beneficieze de informații și, spre uimirea mea, citind acest studiu specific, am constatat că are mai multe comentarii politice. Comentarii care îl fac pe cititor să, te îndre să se îndrepte într-o direcție foarte specifică. Aș dori să uh, vă dau un citat. La pagina 13 se stipulează că Instalațiile de energie regenerabile au fost construite în funcție de așteptările proprietarilor uh, pentru 25 de ani. Aș vrea să știu dacă acesta este un fapt sau dacă studiul prezintă doar interesul industriei și al profiturilor industriei. După aceea, la pagina 20, citez. Legalitatea modificărilor recente nu este încă clară și va rămâne așa până când uh, Tribunalul Constituțional se va pronunța. Și închei citatul. Acestea sunt doar două idei pe care aș dori să le subliniez, dar sunt multe alte comentarii de genul acesta care mi se par cel puțin tulburătoare. Aș dori să rog secretariatul să ne dea mai multe informații, poate nu astăzi, dar poate ulterior. Uh, despre cum se aleg experții, cum sunt aleși experții. E important pentru că trebuie să beneficiem de studii cât mai obiective, fără comentarii politice. Noi suntem politicienii, noi trebuie să facem comentariile și ne așteptăm ca experții noștri să fie obiectivi. Deci vă rog frumos, haideți să ne concentrăm uh, pe acest lucru. Mulțumesc, cu siguranță vom avea posibilitatea să o facem și dau cuvântul Rosei. Sí, gracias. Mulțumesc. Sunt absolut de acord cu ce a spus colegul meu Blesa și aș vrea să cer comisiei să ne spună care sunt criteriile pentru a, aceste contracte, pentru că e vorba de o companie privată și, pe de altă parte, ce a, firme subvenționează aceste, acest institut și ce a, anchete Uh, s-au făcut în legătură cu cei care îi sponsorizează pe uh, cei de la Institutul Farhoven. E vorba aici de un document uh, politic, e clar că îl putea face orice grup de stânga, nu unul popular și am să vă dau exemple pentru că și noi am citit foarte bine acest studiu. În raport se arată că mecanismele de susținere ale energiei regenerabile au avut costuri excesive și vreau să vă întreb dacă considerați că aceste mecanisme au fost prost concepute încă de la început. Raportul spune, pe de altă parte, că există o problemă gravă pentru că facilitățile administrative au fost oferite în Spania și asta a dus la deficitul de tarife și nu s-au dat uh, municipiilor și pot să vă spun că municipiile n-au avut niciodată competențe în acest domeniu. Da? Asta este la pagina 16. Acum, în ceea ce privește uh, pagina 13, în studiu se vorbește despre instalațiile de energie regenerabilă care au fost uh, construite pentru a avea o primă fixă, un bonus fix uh, pe primii 25 de ani. Dar directiva 2001-77 arăta că există niște termene de permanență pentru sistemele de uh, ajutor timp de 11 ani, nu 25 de ani, cum se spune în acest studiu. Nu știu de ce s-a ajuns la 25 de ani. Uh, Dumneavoastră ați analizat uh, sistemul de susținere pentru 25 de ani. Considerați că este o rentabilitate rezonabilă? Dacă statul uh, saxon ar reduce subvenția pentru institutul dumneavoastră la anul, ar considera aceasta ca o măsură retroactivă și v-ați duce în instanță? La pagina 20 se spune că uh, mai există un apel în fața Curții Constituționale care se referă la schimbarea regulilor. Și pot să vă spun că avem o sentință, uh, Tribunalul Constituțional ne-a dat dreptate guvernului vorbiți despre o temă uh, foarte politică în Spania și utilizați un concept pe care l-a utilizat doar stânga politică și dumneavoastră vorbiți despre impozitul de teren. Este un concept care a fost utilizat doar de către stânga și nu este niciun fel un concept de natură tehnică. Și uh, vreau să vă întreb de ce taxa pentru autoconsum în Germania este valabilă și taxa pe care uh, o aplicăm în Spania nu este validă. Uh, dacă conceptul pe care l-ați utilizat dumneavoastră, impozitul acesta pe teren, de ce îl utilizați? V-ați folosit de mm, căutarea pe internet? Ați călătorit în Spania pentru a vedea? Sau cine, de unde aveți această informație? Și pot să vă spun că în legătură cu politica industrială, în raport se arată că companiile europene, în special cele germane, au pierdut cotă de piață în ultimii ani în ceea ce privește panourile solare și alte accesorii. Această cotă de piață s-a deplasat către companiile chinezești și, de altfel, o, o bună parte din panourile solare de aici sunt uh, din China. Credeți că din punct de vedere al politicii industriale este logic să se subvenționeze Uh, achiziția de panouri care vin din China și după aceea să se uh, instaleze antene pentru a contraresta un pic aceste subvenții. E clar, pe de altă parte, că avem nevoie de un cadru stabil pentru a susține energia regenerabilă și sunt de acord cu domnul Valesa. Vreau să știu care sunt criteriile către comisie, deci care sunt criteriile utilizate pentru a, uh, finanța proiectele. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Urtasun. Bien, gracias. Domnul Urtasun, mulțumesc. Da, să nu ucideți mesagerul, pentru că asta nu înseamnă că obținem ceva real, să nu dăm vina de totul pe cine a făcut acest studiu, pentru că foarte multe institute s-au pronunțat în același sens. Trebuie să vorbim aici despre conținut, nu să încercăm să uh, dăm în, într-o instituție care a fost uh, aleasă de către comisie și oricum trebuie să mulțumim secretariatului pentru criteriile de profesionalism de care dau dovadă tocmai pentru a alege de fiecare dată experții. Deci cred că e o practică foarte proastă aceea de a ucide mesagerul de fiecare dată și vreau să mulțumesc celor care au făcut acest studiu pentru că într-adevăr el ține cont de realitatea de astăzi și cred că munca făcută este excelentă. M-aș centra acum însă pe două puncte importante și care nu au fost semnalate doar în acest studiu, ci au fost semnalate de mai multe ori de către uh, mulți experți în ceea ce privește politica energiei în Spania. În primul rând, există un punct esențial care ar trebui să fie subliniat într-o astfel de dezbatere și anume tot ce are legătură cu uh, prioritatea așa numită prioritate uh, ministerială sau de birou. Vreau să citez aici dintr-un studiu făcut în care se vorbește despre o distribuție limitată uh, a energiilor regenerabile. Și dacă vorbim de această prioritate de distribuție, aceasta ar putea reprezenta o încălcare a directivei pentru regenerabile. Cred că este o concluzie a raportului care este extrem de importantă și ar trebui să ținem cont de ea. Un al doilea comentariu, foarte important în urma acestor, acestor studii. E vorba de uh, impozitul pe teren, chiar dacă unora nu le place acest concept, și în studiu se arată că, din punctul nostru de vedere, deci al autorilor, o, un impozit suplimentar care se aplică doar pentru autoconsum, pentru electricitatea autogenerată, nu pare a fi adecvată și că în felul acesta consumul de energie solară nu mai este viabil viabil în Spania. Cred că sunt două elemente esențiale și Comisia PETI și Comisia Europeană ar trebui să țină cont de ele. Și nu mai intru aici într-o altă chestiune care a fost deja desemnalată de mai multe ori de reprezentantul grupului socialist, și anume ce înseamnă certitudinea juridică, un principiu fundamental european și ce au însemnat toate schimbările uh, care au fost implementate la nivel legislativ pentru operatorii din Spania. Mulțumesc! Mr. Maragall. Domnul Maragall. Sí, gracias, eh, presidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu vreau să mă întind prea mult, eh, nu vreau să repet eh, ceea ce a spus colegul Urtasun pe bună dreptate. Pe lângă faptul că sunt absolut de acord cu tot ce a spus el, aș adăuga un mic comentariu. Studiul dacă ar trebui să-l criticăm pentru ceva, nu e, n-ar fi pentru că uh, face excese, ci din potrivă pentru că se limitează prea mult, pentru că, practic, s-a centrat pe o chestiune foarte concretă, și anume pe petițiile care fusese primite. Însă dacă ar trebui să ne întoarcem în timp, să vedem ce s-a întâmplat ă, din punct de vedere al pieței energiei sau a electricității în Spania, dacă ne-am întoarce mai mult în timp, am vedea că există o explicație mai bună uh, a felului în care s-a ajuns în situația actuală. Și tot ce are legătură cu excesul de capacitate în sistemul energiei în Spania sau cu uh, instalații care s-au făcut cu investiții care sunt de mult timp amortizate, dar care sunt în continuare protejate uh, Uh, prin uh, favoruri oferite de uh, un guvern care prelungește termenele și producând până la urmă un exces de capacitate și aceasta dăunând, bineînțeles, energiei regenerabile. E vorba de mulți factori care sunt uh, prezenți și care poate au de-a face din punct de vedere legal cu petițiile prezentate, dar care explică foarte bine felul în care s-a ajuns aici, așa cum se arată și în studiu, și anume cum uh, dintr-o dată a existat acea creștere deosebită în energie regenerabilă și în special în energia de tip solar și ulterior, în urma tuturor uh, măsurilor legislative care au fost luate cu efect retroactiv, cum s-a ajuns la o uh, scădere aproape totală, aproape anulare a investițiilor făcute în energie regenerabilă. Vorbim aici, practic, de punerea în pericol a obiectivelor europene care au fost uh, acceptate în ceea ce privește procentajele pentru energii regenerabile. Și dacă din punct de vedere legal am putea spune că e vorba aici uh, aproape de o caricatură. Uh, de exemplu, chiar săptămâna aceasta, compania Gaz Natural din Spania a uh, făcut un apel față de guvernul spaniol pentru a primi o recompensă de 400 de milioane de euro, tocmai pentru că statul spaniol a făcut a oferit prea multe subvenții de-a lungul timpului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum încheiem uh, lista. Îl mai avem pe domnul Teri Cabras, după care închidem lista uh, referitoare la studiu și trecem la petiționarii care sunt deja în sală de ceva timp. Domnule Teri Cabras, vă rog. Quiero añadir dos comentarii. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș mai adăuga două comentarii foarte succinte față de cele făcute de colegii mei. Ultimii colegi care au luat cuvântul și cu care sunt de acord. Două teme de natură generală, însă esențiale. În primul rând, eliminarea ajutoarelor pentru energie regenerabilă în Spania, nu numai că merge împotriva politicilor energetice și de dezvoltarea acestora în Europa, ci mai mult decât atât, favorizează politica uh, energiei de acum în Spania, care este cea mai costisitoare din lume, sau, mă rog, în orice caz din Europa. În al doilea rând, există un principiu în dreptul roman care zice legis non retrotraunto, ceea ce înseamnă, mai pe clar, mai pe șlau, că nu poți să aplici retroactiv o lege. Și asta cu atât mai puțin cu cât acea lege ar dăuna investitorilor după ce statul le oferise garanții. Deși e adevărat că nu era același guvern, dar oricum statul este cel care oferă garanții și nu guvernul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu mă uit afară pe fereastră, dumneavoastră nu, din păcate, dar eu pot să vă spun că nu e soare deloc. Cel puțin asta e clar, că în Spania e soare. Aveți mare noroc că veniți de acolo. Vedeți soarele mult mai des decât îl vedem noi aici la Bruxelles. <coughs> Now, I think that, that I'm going to conclude. Cred că Ehm, aici se încheie dezbaterea privind studiul. Am luat notă de contribuțiile dumneavoastră, de feedback-ul referitor la studiu și ehm, concluziile sale vor fi luate în calcul atunci când vom discuta petițiile la care trecem acum, și anume punctul 11. De pe ordinea de zi sunt 14 petiții, nu vă mai citesc titlurile acestora ca să mai economisim timp, le cunoașteți. Avem aici patru petiționari și vă dau cuvântul ă, trei minute la fiecare, dacă nu vă supărați. Începem cu Jose Donoso, apoi Piet Holtrop și apoi Alejandro Fernandez Lorenzo și Juan Castro Gil Amigo. E bine așa? Deci unul după celălalt, fără întrerupere, vă vom asculta cu mare atenție și cred că este interesant și să vă vedem în acest context în care uh, ce ne spuneți se va completa. Aș putea să vorbesc 5 minute, spune domnul Donoso? 5 minute la nevoie. Dacă nu aveți nevoie de 5 minute, vă rugăm să nu vă întindeți prea mult. Rapidamente, primero. Foarte bine, atunci foarte rapid. În primul rând vreau să mulțumesc uh, pentru că într-o zi cu soare uh, trebuie să sărbătorim și cu energie solară, pentru că într-adevăr avem mult soare în Spania, dar trebuie să-l și folosim. Și anul trecut în Bruxelles a fost instalată mai multă capacitate fotovoltaică decât în toată Spania. E clar că e o adevărată anomalie și am să vă explic de ce. În primul rând, din punct de vedere al legislației. Au existat schimbări retroactive, așa cum s-a spus. Nu am avut un, un punct de plecare privilegiat, pentru că media rentabilității se afla între 7 și 9% uh, în acea perioadă. O medie între 6 și 7%, deci uh, un nivel rezonabil. Investitorii se așteptau la o proiecție pe 25 de ani, pentru că așa se spunea în monitorul oficial și pe vremea aceea credeam în ce se spunea acolo. În al doilea rând, schimbările retroactive cu care ne-am confruntat nu reprezintă doar niște schimbări cu consecințe economice, ci introduc un sistem prin care nu mai există încredere în antreprenori, în piața liberă și se spune că, practic, investitorii au greșit. Practic, statul acum calculează retroactiv ce sau cât a costat instalația și cât ar fi trebuit să câștige până acum uh, un sistem care seamănă cu planurile cincinale și prin care se stabilesc 1700 de standarde care trebuie respectate de fiecare instalație. Avem 62.000 de instalații doar pentru cele fotovoltaice. În plus, incertitudinea juridică s-a instalat practic în mod permanent. La fiecare 3 sau 6 ani, secretarul de stat uh, căruia vine rândul va trebui să stabilească criteriile după care se, uh, stabilesc, uh, se stabilește forma de remunerare. Aceasta nu este deloc o certitudine pentru nimeni. Puteți vedea în graficul acesta care sunt reducerile aplicate de de la linia roșie care arată veniturile actuale după aceste reduceri. Consecințele asupra instalațiilor sunt diferite. Această nouă reglementare uh, practic sancționează mai mult instalațiile cele mai eficiente și vedem că există instalații care vor primi uh, cu 50% mai puțin decât uh, uh, remunerarea care era așteptată așa cum fusese uh, stipulată în monitorul oficial. Pe lângă toate acestea, mai avem două aspecte. În primul rând, obstacolele în calea autoconsumului, impozitul pe teren. De altfel, toate partidele, cu excepția Partidului Popular, chiar și cei de extremă dreaptă, utilizat acest concept de impozit pe teren. Această barieră economică este completată de alte bariere administrative care fac uh, ca situația să devină de-a dreptul imposibilă. De altfel, barierele administrative sunt atât de mari încât nici guvernul nu se mai descurcă. Cel care face autoconsum își aduce contribuția la rețea pentru că are o parte de 60% din factura sa care este fixă. Noi, practic, nu cerem prime, nu cerem să se subvenționeze autoconsumul. Singurul lucru pe care îl dorim este să nu existe și bariere de natură economică, pentru că acest consumator al auto, care autoproduce plătește deja. Deci, trebuie nu trebuie, dacă merge cu bicicleta, cum spunem noi, să mai plătească și pentru benzina pe care n-a utilizat-o. În al treilea rând, nu știu dacă al treilea sau al patrulea rând, dar oricum considerăm că este un drept fundamental cetățenesc ca fiecare să uh, își planteze în grădina lui acasă uh, un prom fructifer și să nu plătească taxe pentru fructele pe care le consumă și la noi să ne facem, avem dreptul să facem instalații fără să plătim această taxă fixă. Însă, atunci când există excedent pe rețea, aici suntem dispuși și suntem de acord să se plătească pentru utilizarea rețelei, dar dacă nu se utilizează această rețea, n-ar trebui să se plătească nimic. Este un drept fundamental pe care toți cetățenii ar trebui să-l aibă. Și, în ultimul rând, aș face referință la faptul că noi ne așteptam ca Comisia Europeană să fie o sursă de certitudine juridică, să ne ajute tocmai pentru a reveni la o situație stabilă în Spania și asta ar fi avut un efect și în celelalte state membre. De altfel, tot ce se întâmplă dăunează uh, certitudine juridice uh, în toată UE, UE. În uh, Spania există numărul cel mai mare, practic, uh, de cauze care ajung la sisteme de arbitraj și nu este doar o problemă pentru Spania, ci pentru întreaga Europa. faptul că guvernul spaniol practic s-a autodenunțat în fața autorităților de concurență la nivelul UE pentru a deschide o nouă anchetă în legătură cu subvențiile primite sau neprimite până acum, toate acestea generează și mai multă incertitudine. Așa că cerem Comisiei dumneavoastră să uh, înceapă procedurile de încălcare a legislației comunitare în ceea ce privește certitudinea juridică. Cerem să uh, se închide ancheta în legătură cu ajutoarele de stat oferite în Spania la Direcția de Concurență pentru a oferi o nouă imagine de certitudine juridică din partea Comisiei și în Spania și cerem să se facă un studiu în legătură cu impactul real al autoconsumului în sistem și impactul barierelor administrative și economice care au fost introduse în Spania. Pentru că e adevărat, avem o țară cu mult soare, dar trebuie să utilizăm acest soare pentru a atinge obiectivele de la Kyoto. Pentru că măsuri măsurile din ultimii patru ani ne-au făcut să pierdem 25.000 de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! 6 minute și jumătate, nu 5. Și acum am să dau cuvântul domnului Holtrop. Thank you very much, uh, Chairwoman. I wanted to speak... Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să vorbesc în diferite limbi europene astăzi pentru a simboliza uh, impactul paneuropean al acestora. Deci am să încep în germană. Ca avocat uh, de mulți ani, investitorii europeni și internaționali mă întreabă dacă consider că Spania este un stat sigur pentru investiții și întotdeauna am dat un răspuns pozitiv am spus că cu siguranță Spania este un mediu sigur de investiții, este stat membru UE și uh, practic, securitatea investițiilor trebuie să fie un principiu fundamental. Acum, însă, autoritățile spaniole au încălcat acest principiu, iar uh, instanțele spaniole nu au făcut nimic pentru a rectifica situația. Branșa spaniolă a energiilor uh, regenerabile a depus din 2012 încoace mai multe plângeri la Comisia Europeană la Direcția Generală Energie, care era condusă la vremea aceea de Gunther Oettinger. Au avut loc mai multe reuniuni cu serviciul, uh, uh serviciul juridic de la DG Energy, însă totdeauna am fost trimiși către instanțele naționale. Și Spania este acum pe locul întâi în lume la capitolul plângeri internaționale împotriva legilor uh, din domeniul energiei. Trec la spaniolă. Del Tribunal, el Tribunal supremul decidió... Curtea Constituțională a luat o decizie la limită cu 3 la 4 voturi, trei judecători care spuneau că totul era permis, patru care au hotărât că aceste reguli trebuiau anulate și până la urmă s-a hotărât că nu se încalcă dreptul european. Fără să calculeze care sunt costurile din punctul de vedere al consecințelor negative și, de asemenea, un alt element uh, care a fost uh, menționat aici. S-a spus că s-a dat o sentință în legătură cu un apel prezentat în Mursia la Curtea Constituțională, însă, de fapt, această cauză nu a ajuns până la capăt, nu s-a încheiat. Și acum o întrebare pentru Comisia Europeană și în special pentru domnul Caniete. Vreau să vă întreb dacă acceptați să continue lucrurile așa cum sunt astăzi sau dacă veți pune capăt această situație, pentru că practic sunt afectate aici drepturile investitorilor. Așa cum ne-a arătat studiul de astăzi, dacă nu există încredere, nu vor exista investiții și prima de risc practic va crește și mai există o altă problemă și anume aceea de neîndeplinirea obiectivelor la regenerabile pentru 2020. Și acum în olandeză. Economiile, uh, reducerile la uh, energiile regenerabile din Spania nu dăunează doar investițiilor, ci reprezintă o călcare a statului de drept pe care comisarul Timmermans trebuie să-l garanteze în întreaga Uniune Europeană producătorii de energii regenerabile din uh, Spania au primit promisiuni foarte specifice uh, și au, uh, li s-au promis despăgubiri. Însă, acum regulile jocului s-au schimbat și așteptările lor legitime au fost înșelate. Și uh, știu sigur că acest lucru nu corespunde cu legislația europeană, fără să fi pus această întrebare și închei în limba engleză. Stimați eh, membrii ai Parlamentului European, ce vă cer astăzi aici este să dați Comisiei Europene încurajările necesare ca să inițieze o procedură de încălcare împotriva Spaniei pentru încălcarea principiilor de bază ale dreptului european, cum ar fi așteptări eh, legitime, securitate juridică și protecție judiciară efectivă pentru ca drepturile producătorilor de energie renabilă din Spania să fie uh, respectate. Și vă rog să o faceți nu doar de dragul Spaniei, ci de dragul întregii Europe. Dacă Comisia Europeană tolerează ce s-a întâmplat în Spania, în, uh, și în alte state ale Uniunii se va merge pe aceeași cale, se vor face reduceri în diferite sectoare reglementate și Uniunea Europeană va deveni un teritoriu nesigur pentru investitori și va deveni un loc unde drepturile cetățenilor nu sunt protejate în mod adecvat. Am uh, văzut în prezentarea doamnei Jenny Winkler că la pagina 20 din studiul său spune că Comisia Europeană nu are instrumente la dispoziție, dar nu este așa. Nu doar pentru că directiva europeană nu interzice retroactivitatea, nu înseamnă că Comisia Europeană nu poate acționa principiile generale ale uh, dreptului european, cum s-a văzut și în cauza IBV și în altele, uh, sunt aplicabile și Comisia Europeană are cu siguranță instrumentele pentru a iniția aceste proceduri, după cum am solicitat. Și mă opresc aici. Thank you very much. And now... Mulțumesc. Aș dori să îi dau acum cuvântul domnului Fernandez Lorenzo. Señora presidenta, se... Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți astăzi de a vă prezenta problema din Spania legată de autoconsumul uh, produs energiei produse de uh, energiile regenerabile. Eu nu sunt afectat în mod direct pentru că sunt informatician și ce se întâmplă nu are legătură directă cu activitatea mea uh, laborală. Însă are de-a face cu factura pe care o plătesc la gaze și electricitate în fiecare lună. Iată de ce a trebuit să-mi plătesc uh, din propriul buzunar uh, factura pentru a veni astăzi aici. Am considerat că era nevoie de aceasta. După ce am văzut uh, care a fost decretul pentru autoconsum, am căutat să particip la această patiție change.org pe 25 septembrie aveam peste 25.000 de semnători și în ziua de astăzi s-a ajuns la 250.000 de semnători care cer eliminarea acestui impozit. Marea majoritate a partidelor din opoziție și-au luat angajamentul de a elimina această taxă dacă sunt alese. E adevărat că în Spania există o lege care interzice să se lucreze în uh, sectorul privat uh, o perioadă de 2 ani după ce au părăsit o funcție publică. Este alarmant numărul foarte mare de foști politicieni care sunt angajați după aceea de firme private, de multe ori uh, la nivelul filialelor din străinătate pentru a evita aceste incompatibilități. În uh, presă și în presa națională și internațională uh, s-au făcut publice astfel de cazuri cu foști uh, prim-ministri sau miniștri. Decretul din 9 decembrie arată că energia fotovoltaică din autoconsum nu este suficientă și pentru aceasta e nevoie de un contract de furnizare de energie cu una din companiile tradiționale. Aceasta înseamnă să plătim și o taxă suplimentară pentru energia consumată. Articolul 3 din acest decret arată că instalațiile care nu sunt conectate la rețea sunt considerate instalații conectate la, rețe, la rețea din punct de vedere al acestui decret. Deci, uh, un sistem care uh, măsoară cât de mult suntem conectați sau nu la rețea, nu ne-ar putea elibera de această taxă. E ca și cum uh, ar trebui să plătesc pentru fructele care îmi cresc uh, în grădină și pe care le mănânc. Și de fiecare dată trebuie să plătesc 10 cenți, să zicem, pentru fiecare măr pe care uh, îl culeg în propria mea grădină dintr-un copac pe care eu l-am plantat și l-am îngrijit. Pe lângă faptul că este o nedreptate, o altă problemă în legătură cu uh, energia fotovoltaică din Spania este uh, diferența pe piață față de alte țări uh, uh, precum Suedia, Germania și așa mai departe. Decretul actual face ca promovarea de noi instalații fotovoltaice să nu fie deloc ușoară, pentru că e nevoie de un echipament mobil, o conectare la rețea, o măsurare a energiei la nivelul frontierei și autoconsumului în, țări, în alte țări precum Portugalia, uh, pentru instalații sub 200 uh, de, de W, uh, nici măcar nu e nevoie să instalezi nimic, trebuie doar să faci o comunicare și să ceri o licență de producție. Într-o țară care are atât de multă energie solară, nu are niciun sens să se pună atâtea obstacole în calea producerii de energie curată precum cea solară. Pe de altă parte, între 2008 și 2012, Spania a cheltuit peste 800 de miliarde de euro cumpărând uh, certificate de emisii de dioxid de carbon pentru a-și atinge obiectivele. În 2015, 20,3% din energia regenerabilă provenea din carbon și doar 1,6% din energia fotovoltaică. Vreau să vă rog frumos să ne ajutați pentru ca noul guvern din Spania să renunțe la toate aceste obstacole și pentru a promova energiile curate. Trebuie să facem o anchetă pentru a vedea de ce s-a ajuns în această situație în Spania. Vă mulțumesc pentru atenție. And the last... Uh, mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor este uh, domnul Juan Castro Hilamigo, vă rog. Señora presidenta, eh... Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Spre deosebire de ce se spune aici în documentul pe care președinta pe care președinta tocmai l-a prezentat. Astăzi nu mai sunt Juan Castro Hill, secretarul Asociației Anpier, care reprezintă peste 60.000 de familii spaniole, ci mă chem pur și simplu Custodio, un pensionar din Aragon, sunt Baldo, un coafor din Valencia, sau Silvia, o profesoară din Galicia, sau Isabel, o funcționară din Andalusia, Pedro, un agricultor din uh, Murcia sau Pedro, un pompier din Castilla. Toate aceste persoane sunt reprezentate astăzi de mine și toate sunt aici în fața dumneavoastră pentru a vă cere să se facă dreptate dreptate. Vă cerem să se facă dreptate pentru că, practic, sunteți uh, ultimul tribunal în fața căruia putem să facem apel. Între 2007 și 2009, peste 60.000 de mici investitori am hotărât să uh, ne punem toate economiile și așteptările noastre în instalații de energie fotovoltaică pe teritoriul spaniol. După cum vă aduceți aminte, directiva comunitară pentru susținerea energiei regenerabile obliga statele membre să aloce resurse necesare pentru astfel de investiții. În Spania, mai multe guverne au oferit cetățenilor garanții de stat pentru aceste investiții, cu niște termene și date foarte clare, în ciuda celor ce s-au spus aici. Aceste garanții de stat însă au devenit uh, în foarte puțin timp uh, fără nicio valoare. Și, practic, retribuția noastră a fost uh, schimbată de 10 ori în ultimii 5 ani. Reducerile au ajuns până la o reducere de 50% față de veniturile pe care trebuia să le avem inițial și aceasta ne-au adus într-o situație foarte delicată din punct de vedere economic. În urmă cu câteva săptămâni, instanțele din Spania au dat o sentință în legătură cu ultima modificare, cea mai uh, sângeroasă, să spun așa, față de producătorii de energie regenerabilă în Spania și uh, tribunalul spunea că nu se încălca principiul de certitudine juridică sau de încredere legitimă din punctul de vedere al dreptului comunitar. Deci este de-a dreptul incredibil, dar tribunalul nu considera necesar să se ajungă cu această chestiune în fața Curții de Justiție Europene. Din cei șapte judecători care au dat această sentință, patru dintre ei considerau că agricultorul, profesorul, funcționarul sau pensionarul plecau de la premisa că statul urma să-i înșele. Ceilalți trei judecători s-au plâns pentru că, uh, spuneau ei, se pretinde o redactare a trecutului și că în felul acesta nu mai există încredere în legislația și în instituțiile din Spania. Vă dați seama cât de necesară este această încredere în instituții, pentru că petiția pe care am transmis-o comisiei Așa, după, după cum bine știți, actualul comisar de energie este un fost ministru al guvernului care ne-a distrus toate așteptările. Comisia, deci, nu face nicio referință la petițiile noastre în legătură cu tot ce s-a întâmplat din 2013 încoace, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, nici măcar un singur cuvânt în legătură cu acele schimbări legislative, 10 astfel de schimbări, care încălcau practic principiul de încredere legitimă și de certitudine juridică în cadrul european. Nu mai este clar în ziua de astăzi dacă obiectivele de energie regenerabilă vor fi atinse sau nu, însă aceasta oricum uh, nu uh, trebuie să facă să nu se respecte certitudinea juridică. Există, practic, o distanță foarte mare între cetățeni și clasa politică și atunci când apar astfel de probleme, de prea multe ori unii se acoperă pe alții. Robert Schuman și prietenul său, Jean Monnet, au uh, creat uh, sămânța a ceea ce astăzi este Uniunea Europeană au uh, propus să existe un control comun asupra producției de cărbune și de oțel, materii prime esențiale în industria armamentistică. Se dorea ca prin acel control să poată să câștige războiul. Și ceea ce spune petiția noastră are legătură cu această sămânță inițială a Uniunii Europene. Nu se dorește ca această sursă de energie să fie în mâinile cetățenilor și uh, statul dorește să ne strivească sub picioare ca pe niște furnici. Așa că vă rog foarte mult, doamnă președintă, să nu deveniți complici și să inițiați procedura de încălcare a dreptului comunitar în ceea ce privește principiile din dreptul comunitar de încredere legitimă și certitudine juridică. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Mă uit acum la comisie, doamna uh, Egea și domnul Steinkol. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și petiționarilor pentru prezența lor aici astăzi și pentru intervențiile extrem de clare. Toate petițiile în discuție sunt legate așadar de energia solară, dar se poate face o distinție între diferitele subiecte menționate. În primul rând, schemele de sprijin și apoi uh, încălcările legislative din Spania legate de autoconsum. În Spania, așadar. Am comentat aici studiul prezentat mai devreme și v-am spus că Comisia a criticat în mod public modificările aduse schemelor de sprijin care s-au petrecut în mai multe state membre, printre care și Spania, pentru că ele au uh, scăzut încrederea uh, Uh, investitorilor. În noile noastre linii orientative în materie am arătat care sunt acele bune practici, cum ar fi aceea că nu poți să pui capăt unei scheme de sprijin sau de certificate de pe zi pe, pe alta. Asta pentru că sacrifici investițiile. Așa cum a spus și studiul, Statele membre au într-adevăr o mare marjă de, de manevră cât privește acordarea sau nu de sprijin în acest domeniu. Avem însă, bineînțeles, pentru aceste state membre acele obiective obligatorii până în 2020, de asemenea obligația care le face să uh, poată să depășească chiar uh, obiectivele de la energie solară, dacă doresc. Însă obligația de a impune scheme de sprijin nu există. Statele membre au, deci, pe deplin posibilitatea de a hotărâ în acest domeniu și de a se sprijini pe noile tehnologii, etc. Comisia urmărește ce se întâmplă în Spania în legătură cu acest subiect al uh, certificatelor și al schemelor de sprijin, conform datelor noastre, Spania este pe cale de a-și îndeplini aceste obiective, iar în 2014 Spania avea 16% regenerabile, ceea ce înseamnă că ea depășise obiectivul inițial cu 12,1%. Cât privește principiul de așteptări legitime și securitate juridică, având în vedere jurisprudența CEJ, tribunalele naționale, instanțele sunt cele mai adecvate locuri pentru a evalua de la caz la caz aceste aspecte. Atât Curtea Supremă cât și Curtea Constituțională din Spania au spus că modificările la legea privind schemele de sprijin nu contraveneau anumitor principii. Comisia trebuie să respecte aceste Uh, hotărâri și în acest sens nu există dovezi pentru a lansa o procedură de încălcare împotriva Spaniei, având în vedere experiențele acumulate în implementarea vechii directive sau directivei actuale, revizuirea directivei prevăzute pentru anul acesta dorește, bineînțeles, să se propună un nou cadru mai stabil, cadru de reglementare, reguli comune definite pentru schemele de sprijin și să nu se permite schimbări retroactive, având în vedere și orientările privind ajutoarele de stat în ceea ce privește intervențiile și abuzurile. Ceea ce le-ați spus uh, ne îngrijorează pe noi la comisie. Suntem, bineînțeles, angajați ca și instituție pentru a propăși drepturile consumatorilor pentru energie curată, de asemenea în 2016 uh, a lansat o strategia europeană privind energia și scopurile, scopul este, bineînțeles, este acela de a se ajunge la o adevărată uniune energetică. În acest context, de, context dorim ca uh, cetățenii să își însușească aceste progrese, să participe uh, să profite de ultimele evoluții tehnologice și dorim să-i și protejăm pe cei mai vulnerabili consumatori. Astfel, Comisia a publicat și o nouă comunicare pe care o discutați dumneavoastră aici la Parlament actualmente. E vorba de un New Deal pentru consumatori cu trei aspecte, ajutarea consumatorilor, inclusiv financiară, apoi uh, informații posibilitatea ca aceștia să poată să aleagă furnizorul pe o piață liberă și cel mai înalt standard de protecție a consumatorilor. Cu această comunicare am mai publicat și un ghid cu bune practici unde vedem ce fac țările pentru a sprijini aceste demersuri în mod optim. În ce privește legea spaniolă privitoare la autoconsum. Așa cum ați spus, da, Comisia a primit mai multe plângeri, iar serviciile noastre procedează la o analiză juridică pentru a vedea în ce măsură aceste reglementări încalcă legislația UE, mai cu seamă directiva pe care am menționat-o mă refer la energia privind regenerabilele, dar e vorba și de directiva uh, referitoare la electricitate și piața electricității în Uniunea Europeană. Dacă se vor constata încălcări în materie, vom contacta autoritățile, va trebui să se, ia, să se ia măsuri pentru a corecta această situație. De asemenea, ne preocupă problema autoconsumului dorim să o abordăm uh, mai pe larg în noua directivă privind regenerabile, care deocamdată nu conține nimic referitor la aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că acum colegii pot să intervină. Am șapte, nu, opt persoane, nouă colegi, de fapt zece, care s-au înscris. Cred că închid lista acum. Asta înseamnă că vom avea foarte mulți spanioli care vor interveni, dar și nespanioli. În primul rând, doamna Lopez Berenco. Înainte de a da cuvântul însă, vă rog frumos, dacă se poate, și domnul Tremosa, vă rog să nu depășiți două minute fiecare, pentru că dacă nu stăm până la miezul nopții și nu vreau asta. Mulțumesc, doamnă președintă, și vreau să mulțumesc pentru prezentările făcute de petiționari. Aș avea câteva observații de făcut. În primul rând, efectele retroactivității în ceea ce privește eliminarea ajutoarelor au dus la o frânare a extinderii regenerabilor, au dus și la o, o penalizare financiară pentru acele energii care deveniseră deja competitive. În al doilea rând, sistemul de susținere pentru regenerabile trebuie să fie susțin cu obiective clare din punct de vedere industrial, cum ar fi, de exemplu, instalație și îmbunătățirea energiilor regenerabile cu o adevărată instalare la nivelul teritoriului. În al treilea rând, noile forme descentralizate și democratice de producerea energiei sunt cele care au avut de suferit și de altfel taxele suplimentare nu sunt justificate așa cum se întâmplă în cazul autoconsumului. Sunt absolut de acord cu ce au spus petiționarii, însă aș vrea să reamintesc în mod special că tot ce spun aici nu este doar părerea mea, părerea unui eurodeputat și nici nu este uh, părerea secretariatului Comisiei Petici, este părerea Comisiei de Industrie, care recent a adoptat un raport în legătură cu situația energiei regenerabile, eu fiind raportor. Deci pot să vă spun cu claritate că în acest raport al Comisiei de Industrie se află și acest aviz. Deocamdată este avizul uh, Comisiei de Industrie, dar joia viitoare raportul va fi votat la plenară și să sperăm că aceasta va fi părerea întregului Parlament. În al doilea rând, atitudinea guvernului spaniol nu ni se pare bună și, uh, pe de altă parte, uh, nu ni se pare corect uh, că se oferă subvenții ascunse pentru marile oligopoluri și pentru marile companii. Sper ca petițiile să meargă mai departe. Mulțumesc! Mrs. Lopez, Mr. Lopez Blanco. Domnul Lopez Blanco. Da, nu contează în ce ordine. De fapt, mă numesc Blanco Lopez, nu Lopez Blanco, dar nu contează. Doamnă președintă, vă mulțumesc. Doamna Lopez are dreptate. Uh, dânsa a făcut referință, așa cum am făcut-o și eu, la raportul care va fi adoptat joia viitoare la plenară și care arată care este viziunea Parlamentului asupra temelor dezbătute astăzi. Știți uh, că o respect foarte mult pe doamna Staras, dar nu e aici vorba de o dezbatere între stânga și dreapta. E vorba de energiile regenerabile și ce face țara noastră în acest domeniu. E vorba aici de o legislație retroactivă care a pus în pericol o serie de investiții pe care nu le făcuseră cei care doreau să facă speculă sau marile companii. Nu, erau investiții ale cetățenilor de rând care au avut încredere în propriile instituții, au avut încredere în regulile existente și toate acestea nu s-au respectat, distrugând propria lor încredere, pentru că s-a schimbat legislația cu caracter retroactiv și, prin urmare, această schimbare a pus în pericol toate aceste investiții. Despre asta vorbim astăzi aici. Vorbim despre familii care de multe ori uh, și-au pus toate economiile pentru a avea un beneficiu pe termen mediu și lung și care a, beneficiul a dispărut fără niciun fel de compensație. Deci uh, n-ar trebui să uh, ne mai învârtim în cerc. Joia viitoare, în cadrul dezbaterii pe care o vom avea pe marginea acestui raport, voi insista din nou asupra acestui aspect. Iată de ce grupul meu și am auzit aici lucruri pe care aș fi preferat să nu le fi auzit. Eu pot să vă spun că am participat într-un guvern care a mizat uh, puternic pe energiile regenerabile. Am făcut parte din acel guvern. Am auzit și anumite reproșuri în legătură cu o anumită petiție, aș fi preferat să nu le aud, dar noi am mizat pe aceste energii pentru că consideram că energia regenerabilă era esențială pentru țara noastră, pentru piața energiei, pentru a avea o energie curată. Și, din păcate, doamnă președinte, dezbaterea de astăzi uh, coincide cu un proces electoral, însă aici vorbim despre fapte, nu despre ipoteze de lucru. Deci, uh, Uh, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, au apărut uh, noi reguli și norme care au generat o situație de incertitudine și care a făcut ca Spania, care era lider, să devină o țară fără perspectivă de viitor în ceea ce privește regenerabile. Iată de ce grupul și delegația mea va susține petițiile de astăzi pentru a le menține deschise, și pentru ca Comisia să-și revizuiască propunerile nu doar din perspectiva directivei pentru energie regenerabile, ci și din punctul de vedere al legislației pentru a susține drepturile consumatorilor. Pentru că despre asta este vorba până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc. Angela, te rog. Mulțumesc și bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc petiționarilor și celor care au realizat acest studiu, care ne-a permis să înțelegem ce se întâmplă în sectorul energiei regenerabile în Spania, și anume că situația este dezastroasă. Pe de o parte, Comisia arată în răspunsul său că directiva pentru energie regenerabilă nu este încălcată de Spania. Însă aș vrea să vă reamintesc că uh, Tribunalul de Justiție a condamnat deja Spania pentru că nu și-a îndeplinit sarcinile în ceea ce privește eficiența energetică, acesta fiind doar un exemplu. Și pentru că ieri am avut dezbaterea cu Ombudsmanul European, aș pune sub semnul întrebării obiectivitatea dezbaterilor în comisia noastră. Pentru că avem un comisar pentru energie care a fost și este din ce în ce mai uh, des uh, suspectat uh, de uh, existența unor conflicte de interese și de încălcarea intereselor publice. Practic, toată situația despre care vorbim astăzi este urmarea politicii aplicate în Spania Uh, și știm foarte bine că ministrul energiei a dorit să impoziteze până și soarele, când știm foarte bine cât de importante sunt aceste energii pentru piața noastră. Din păcate, există practici care acum se doresc a fi aplicate și în alte țări europene, cu asentimentul, din păcate, al Comisiei, și aceasta face ca uh, acest sector strategic să depindă practic de legile pieței. Uh, și în cazul Spaniei știm foarte bine că pe piață sunt foarte puțin prezenți în acest sector. Pe de altă parte, uh, s-a ajuns la aplicarea unei legislații retroactive, așa cum s-a menționat aici, aceasta încălcând în mod clar drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni și încălcând dreptul la autoconsum uh, și producție de energie. Uniunea Europeană ar trebui să progreseze către un model de energie suverană, democratică și durabilă din punct de vedere social. Și aici trebuie să se țină cont de elemente cheie, cum ar fi, de exemplu, lupta împotriva sărăciei energetice, democratizarea energiei și favorizarea unei tranziții energetice care să țină cont și de uh, drepturile pe piața muncii. Da, Cecilia, închei aici. Eu aș dori să spun în numele Comisiei că susțin aceste petiții, trebuie menținute deschise, sunt chestiuni foarte delicate și avem foarte multe petiții care au venit uh, pe această temă, așa că poate ar trebui să avem uh, o evaluare la coordonator și chiar și un grup de lucru, un grup de monitorizare pentru aceste petiții, pentru a vedea mai bine ce se întâmplă în timp. E doar o propunere. Mulțumesc. Thank you very much. And now I remind colleagues, please strike... Mulțumesc, dragi colegi. Vă rog să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție și anume două minute, nu mai mult. Domnul Sebastia, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc și petiționarilor. N-am să fac o evaluare a poziției politice a acestor schimbări, pentru că nu vreau să fiu acuzat că fac aici campanie electorală, dar cred că e evident pentru toată lumea Vreau să țin cont de studiile pe care noi le-am comandat, pentru că dacă nu ne bazăm pe aceste studii, uh, practic intrăm aici într-o spirală de-a dreptul periculoasă dacă punem sub semnul întrebării studiile care au fost făcute tocmai pentru că le-am comandat noi. În raportul de astăzi se arată cu claritate că deciziile guvernului spaniol în ceea ce privește autoconsumul, așa numitul impozit uh, pe soare, și uh, utilizez acest concept care a fost utilizat uh, și de revista The Economist, care știm că este foarte de stânga. Deci asta în timp ce Comisia Europeană ne cere să atingem obiectivele strategiei 2020. Pe de altă parte, schimbările făcute la nivel legislativ nu sunt foarte clare și există în continuare foarte multe cauze care sunt uh, în instanță în fața Tribunalului Constituțional și unde nu s-a luat, luat o decizie. Toate aceste probleme sunt datorate retroactivității pe care o analizăm aici. Dreptul uh, din Valencia asupra căsătoriilor tocmai a fost anulat recent și dacă continuăm așa, Uh, practic, uh, victimele vor fi miile de persoane uh, care se află acolo. Raportul ne arată de asemenea că aceste măsuri au dus la pierderea de mii de locuri de muncă, mai puține locuri de muncă, impozite mai mari, măsuri și mai drastice pentru a face față deficitului, așa cum ne cere încă o dată Comisia Europeană. Comisia ne spune, pe de altă parte, că statele membre sunt libere să decidă cum să susțină energia regenerabile, dar trebuie să o susțină și e clar că în acest caz nu o fac și din potrivă. Aș spune în încheiere că ar trebui să ne gândim și la efectul uh, de uh, contaminare pe care îl putem avea pe asupra celorlalte state membre, să ne gândim, de exemplu, ce ar face Germania dacă s-ar lua după Spania. Deci, cred că este datoria Comisiei noastre să menținem petițiile deschise. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Valero. Mulțumesc foarte mult doamnă președinte, credeam că nu o să vorbească decât spaniolii, dar avem cel puțin doi nespanioli care vor interveni. Avem acum această discuție. Suntem în anul 2016 și în 2006, acum 10 ani, Suedia putea să-și crească emisiile pentru că făcuse mari progrese la țintele sale obligatorii. Să vedem că în Spania situația este foarte diferită dacă ar fi să comparăm cele două țări. Spania a crescut emisiile sale cu peste 50%. Domnul, domnul López Blanco ne spune ce se petrece acum. Guvernul s-a schimbat, se fac eforturi mari pentru a rezolva marile probleme care s-au registrat pe teren și vedem că acum se impune această taxă sau impozit pe soare, pe lumina soarelui, s-a mers mult și se merge mult prea departe, după părerea mea. În Suedia am avut un guvern care a reușit sau a încercat, mai bine zis, să reducă uh, energiile fosile. De fapt, le-a și eliminat cu desăvârșire. În Spania nu se petrece nimic de acest gen. Am petrecut niște veri în Spania și am încercat să văd cum funcționează lucrurile acolo, alimentarea cu gaz, bineînțeles, mai ales în localitățile mai mici. În același timp, pot să mă duc și să cumpăr, bineînțeles, panouri solare, sunt ieftine și mă refer uh, la faptul că oricine poate cumpăra de la un magazin uh, și să-și instaleze saluri pan, pan, panouri solare asta în nordul Europei. în Spania nu se poate, nu se poate așa ceva. Mi se pare că este grozav faptul că poți să ai o casă care uh, își asigură propriile nevoi energetice, este autonomă energetic vorbind. În Spania se pare că este imposibil așa ceva. Foarte mulți uh, străini vin să locuiască în Spania. Și se, e vorba de o țară unde s-a promovat s-a promovat în trecut, în țările respective s-au promovat în trecut uh, și se promovează energiile generabile, însă în Spania nu are aceeași optică și există mari diferențe culturale și mari probleme. Eh, Ramon Tremosa, please. Moltes gràcies. Thank you very much. Only one minute I will spend just to say that... Mulțumesc foarte mult. Un singur minut. În mandatul trecut am lucrat împreună cu Asociația MPR, mai ales ramura catalană. Împreună am scris o serie întreagă de scrisori Comisiei Europene și am denunțat această eliminare retroactivă a subsidiilor pentru energiile regenerabile și cred că am să cer Comisiei să nu-și spele mâinile, ci din potrivă să îndrăznească să creeze un precedent. În caz contrar, euroșepticismul nu va face decât să sporească în statele noastre membre. Cred că tot ce trebuia să se spună a fost, spus, a, a fost spus ca și ceilalți colegi, doresc să menținem această petiție deschisă și să avem și o dezbatere la Strasburg. Mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul doamnei Rosa Staras, prietena mea. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vreau să reamintesc că această sentință datează din 4 februarie 2016 în uh, regiunea Navarra 11 magistrați au considerat că guvernul a făcut ce trebuia și uh, doar un magistrat s-a ținut. Deci rezultatul a fost 9 la 2. Uh, numele de impozit pe soare n-ar trebui utilizat pentru că nu este un concept tehnic. Toată lumea l-a utilizat însă din punct de vedere politic, tocmai pentru a face campanie în legătură cu ceea ce dumneavoastră considerați că aveți dreptate. Deci, în studiul acesta n-ar trebui să apară. Termenul de 25 de ani. Termenul de viață utilă pentru instalații este un lucru și cu totul altceva este ce arată acest studiu și anume că investitorii se așteptau ca subvențiile să rămână în picioare pentru toată viața utilă a instalației. Atunci când guvernul spaniol uh, decide să mizeze pe energiile regenerabile, așa cum a zis uh, Comisia, Uh, trebuie să se atingă obiectivul de 20% până în anul 2020 și în 2014 uh, s-a ajuns deja la 12,5%, ceea ce este cu 4% uh, mai mult decât obiectivul marcat de comisie. Pe de altă parte, s-a scăzut consumul energiei uh, fosile de la 43% la 41%. Trebuie să vă spun pe de altă parte că deficitul de tarif a început în anul 2011, când la guvern se afla domnul Zapatero. Zapatero, care a fost la guvern până în 2011. Din 2005 până în 2011 a început acest deficit de tarif pentru că guvernul spaniol nu a fost în stare să ia deciziile necesare pentru acest deficit și guvernul ulterior trebuie să ia până la urmă și să implementeze aceste decizii. Decretul, pe de altă parte, dorește să promoveze autoconsumul, însă în autoconsum nu trebuie să se plătească costuri pentru producția de electricitate, dar trebuie să se plătească anumite costuri care au de-a face cu rețeaua de electricitate, pentru că altfel s-ar dăuna tuturor celorlalți uh, consumatori, inclusiv consumatorilor mai vulnerabili. Altfel, uh, factura finală pentru restul consumatorilor ar crește. Practic, toți consumatorii plătesc pentru rețea în funcție de capacitatea instalată și în funcție de instalațiile care sunt conectate la rețea, nu pentru instalațiile izolate, separate. Nu își aduc contribuția instalațiile care sunt uh, izolate. Se permite de asemenea utilizarea bateriilor de magazinare a energiei, există și proceduri de simplificare din punct de vedere administrativ și, pe de altă parte, Comisia a recunoscut că prin aceste sentințe se respectă practic legislația europeană. Și așa cum a spus și doamna președintă, nu mi se pare potrivit pentru că ne așteaptă alegeri uh, uh, duminică și aproape 60% uh, din membrii comisiei uh, sunt din Spania. Avem deja 12 membri aici uh, care vin din Spania, deci e clar că interesul e clar pentru toată lumea, e din cauza alegerilor. Asta se întâmplă în mod normal în Spania, pentru că aici avem 12 membri și de fiecare dată se vorbește despre guvernul PP, despre comisar, despre guvernul care ne-a distrus viața și așa mai departe. Eu centrez pe energia regenerabilă, doar pe asta nimic mai mult și mi se pare că e important să respectăm legislația și drumul cel mai potrivit. Mulțumesc! Ah, mulțumesc! Ah, se încinge atmosfera, însă există o regulă de aur pe care ar trebui să respecte orice politician. Cap limpede, inimă caldă și mâini curate. Haideți să facem așa, în această după masă în această sală. Be, nu, dau cuvântul doamnei Cabeson Ruiz Soledad. Beatriz Leiciu. Gracias, Cecilia. Bueno, está claro que cada vez queda más... Mulțumesc, Cecilia. Da, e din ce în ce mai clar pentru toată lumea că cel mai bun președinte al Spaniei a fost domnul Zapatero. Eu una sunt convinsă că așa a fost. Acum, în ceea ce privește problema energetică din Spania, nu este urmarea guvernului Zapatero, ci dinainte. Și e clar că avem nevoie de o reformă radicală și cu cel mai mare consens cu putință. Acum, în ceea ce privește alegerile și energia regenerabilă, eu cred că marea majoritate a petiționarilor nu își vor hotărâ votul astăzi. E clar că problema lor e deja veche și uh, ce se va dezbate astăzi aici nu va influența în niciun fel uh, rezultatul alegerilor de duminică. Acum, pentru comisie. E clar că piața energiei în Spania este foarte specială. Cu atât mai mult cu cât uh, vorbim despre un sector energetic cu prețurile cele mai ridicate din Europa și că avem atât de mulți consumatori care suferă de sărăcie energetică. Și asta cu atât mai uh, mult cu cât uh, avem atât de multe resurse de energie regenerabilă. Însă, practic, problema este aici chestiunea de natură juridică și faptul că drepturile cetățenilor au fost încălcate. Comisia spune că directiva se respectă. Guvernul spaniol este cel care hotărăște cum stimulează energiile regenerabile, însă în directivă nu se specifică și de aceea ni se pare că uh, există o problemă cu această directivă, pentru că directiva nu stabilește că se pot aplica reguli retroactive. Nu există niciun studiu legislativ în care să nu se vorbească despre retroactivitatea acestor propuneri și modificări legislative în Spania. Deci e vorba de decizii care nu sunt definite de directivă, dar care creează o incertitudine juridică foarte clară. Deci, dincolo de problema îndeplinirii sau respectării directivei sau nu. Dumneavoastră spuneți că ne aflăm pe drumul cel bun pentru a ajunge la acel obiectiv de 20% de energii regenerabile. Eu aș aștepta înainte de a mă pronunța cu atâta claritate, dar dincolo de atingerea sau nu a acestor obiective, cred că este important să vedem dacă s-a îndeplinit principiul certitudinii juridice și a încrederii legitime și comisia să se pronunțe. Acum, referitor la autoconsum autoconsumul pur și simplu nu se poate realiza și drepturile consumatorilor sunt încălcate atunci când uh, ei trebuie să plătească pentru că se conectează la rețea. Deci, până la urmă, e clar că există o serie de obstacole care ne fac să ne punem uh, întrebări în legătură cu certitudinea juridică și cu respectarea drepturilor cetățenilor în legislația spaniolă. Și colegii mei s-au pronunțat deja în acest sens. Mi se pare important ca petițiile să rămână deschise și, în plus, aș cere Comisiei un raport pentru a vedea dacă se respectă sau nu principiul certitudine juridice și a încrederii uh, Uh, în legislație și să avem un aviz din punct de vedere juridic uh, de la alte comisii, precum uh, INCO și Juri. Și Comisia Națională a Energiei și Comisia Națională pentru Concurență s-au pronunțat deja împotriva evaluării făcute de comisie. Deci, iată, este o poziție foarte diferită de poziția prezentată de comisie astăzi. Iată de ce ar fi important ca um, Comisia Națională pentru Energie și pentru Concurență să fie invitate și ele aici pentru a-și spune punctul de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, Soledad. Urmează Iarec. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că această directivă impune statelor membre obiective constrângătoare legate de energiile regenerabile. Însă, statele membre pot să hotărască cum și prin ce sectoare să obțină aceste rezultate, încălzire, energie și așa mai departe. Și cât privește mecanismele de susținere pentru regenerabile, acestea, bineînțeles, diferă de la un stat la altul. Recent am văzut că statele membre, unele dintre acestea, și-au modificat uh, schemele de sprijin. Au avut loc astfel o serie de evoluții legislative. Să nu uităm însă nici contextul politic și economic din ultimii ani, criza financiară, criza economică care au zguduit lumea. Unele țări astfel au avut dificultăți în a stăpâni deficitul bugetar și până la urmă a trebuit să scadă subvențiile pentru anumite sectoare. Conform uh, studiului pe care l-am avut la dispoziție, l am la dispoziție, legislația națională este cea care trebuie evaluată pentru a vedea cât de legale sunt aceste inițiative legate de modificarea uh, contextului pentru schemele de susținere. Am auzit aici o serie de petiționari care reprezintă deci o serie de petiții, dar mai sunt și alte petiții care tot la acest subiect se referă, un subiect atât de important. Eu zic că trebuie să evaluăm cu atenție acele petiții care nu se leagă direct de dreptul european sau de legislația comunita comunitară și pe baza principiului subsidiarității, așa cum ar spune și Comisia, ar trebui să luăm hotărârea să închidem aceste petiții. Există anumite cazuri în care e nevoie de informații suplimentare și de analize suplimentare. În aceste cazuri menținem petițiile deschise, aș sugera, dar celelalte ar trebui să fie închise invocând principiul subsidiarității. Thank you very much, Mrs. Mulțumesc. Doamna Piteră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Politica energetică în diverse țări este un subiect foarte controversat din diverse motive. Însă, petițiile expuse aici nu înseamnă că directiva privind energia trebuie să fie repusă în discuție. Pur și simplu, legislația actuală propune o serie de soluții flexibile. Bineînțeles că aceeași flexibilitate domnește și când vine vorba de atingerea obiectivelor din strategia 2020 pe partea de regenerabile. Comisia PETI nu poate ia să dea satisfacție petiționarilor um, cât privește ceea ce solicită ei, am putea să le lăsăm deschise, însă nici să nu le dăm acestor petiționari speranțe deșarte. Eu cred că, de fapt, petițiile acestea ar trebui până la urmă să fie închise. Thank you very much. And... Vă mulțumesc. Acum, Beatrice, ai cuvântul ultima. Da, ultima spaniolă dar uh, nu voi vorbi în calitate de uh, cetățean spaniol nici despre partide, nici despre alegeri pe care trebuie să le repetăm. Din păcate, vorbesc în numele liberalilor și în numele cetățenilor europeni. Așa cum uh, se reflectă în aceste petiții, drepturile lor au fost încălcate. Și aceste petiții uh, dincolo de faptul că situația este foarte gravă într-un stat membru precum uh, Spania, până la urmă reprezintă o problemă europeană care afectează cetățenii spanioli, de asemenea firmele care s-au dezvoltat în Spania, care au uh, dezvoltat un sector de afaceri care ar fi trebuit să fie promovat și care până la urmă a fost abandonat. Vorbim aici despre o proastă transpunere a unei directive europene din punctul meu de vedere și asta nu pentru că statele membre nu ar trebui să aibă capacitatea de discreție pentru a face transpunerea cu măsurile pe care le consideră a fi necesare, ci pentru că nu putem schimba scopul final al acestei directive. Dacă uh, scopul final uh, este uh, transformat practic de către statul membru prin măsuri retroactive, măsuri care în plus dăunează beneficiarilor direcția acestei directive, cred că directiva nu se respectă. Dacă pilonii principali ai UE sunt reprezentați de statul de drept, de nediscriminare și dacă există familii, cetățeni, antreprenori care au fost discriminați tocmai pentru că au uh, investit în astfel de, de instalații pentru energia regenerabilă, dacă există un tip de energie, o sursă de energie precum autoconsumul care a avut și el de suferit și dacă Uniunea Energiei este unul din elementele cheie de viitor pentru UE, atunci consider că din toate aceste motive Uh, practic, uh, uh, unul din pilonii fundamentali ai UE um, are de suferit. Deci, Comisia ar trebui să facă o anchetă pentru că Comisia nu poate fi complicele unei transpuneri proaste din partea unui stat membru care nu numai că nu a reușit să atingă obiectivele pentru care a fost redactată această directivă, ci mai mult decât atât a instituționalizat practic această incertitudine juridică, pentru că acum la fiecare 3-6 ani se face o revizuire a legislației și practic incertitudinea a devenit uh, norma. Deci, uh, dacă vorbim de uh, caracterul 100% european, deși este o problemă care a apărut în Spania. Tocmai de aceea credem că este absolut necesar ca Comisia să reacționeze. Acum câteva luni am pus o întrebare în legătură cu instrumentele financiare de risc, tot pentru niște cauze care apăruseră în Spania și cred că și de această dată, așa cum s-a făcut în trecut, Comisia trebuie să reacționeze atunci când e vorba de o transpunere proastă a directivelor comunitare toate instrumentele care pot fi oferite petiționarilor, uh, cu ajutorul Comisiei, cu ajutorul Ombudsmanului European în cazul în care uh, se poate vorbi aici de o proastă administrație, atunci cred că ar trebui să ținem cont de toate aceste instrumente disponibile. Mulțumesc foarte mult! Acum ne întoarcem la petiționari și vă invit, dacă doriți, să faceți o scurtă declarație, având în vedere tot ce s-a spus aici, de către colegi. Aș spune un minut fiecare, toată lumea dorește să intervină. Minunat! Domnul Denoso și în aceeași ordine vom și continua. Un minut maxim, vă rog. E, muy rápidamente, me gustaría saber cómo... Da, mulțumesc. Aș vrea să întreb Comisia, cum considerați că vom atinge acel obiectiv de 20% dacă în ultimii patru ani, practic, nu s-a introdus niciun megawatt nou de energie regenerabilă în sistem? și uh, în urma crizei, practic, uh, cererea a scăzut. Dumneavoastră considerați că în Spania cererea va scădea în continuare? Considerați că Partidul Popular are aceeași uh, așteptare sau altfel cum vom atinge acele obiective în situația de incertitudine juridică actuală. În al doilea rând, deficitul de uh, tarif a început în 2001 și în 2008 aveam deja un deficit de 15 milioane de euro uh, care depindea de sistem. Un al treilea aspect. Dacă vorbim despre solidaritate, există un studiu care a fost uh, finanțat de o companie electrică, și n-am să dau nume aici, fiecare 100 de megavați de autoconsum în Spania face să existe pierderi de 3 uh, milioane de euro. Noi vorbim, cred, după estimările noastre, de un sistem care obține peste 17 milioane de euro și care ar pierde practic 12 miliarde de euro. Considerați că e o sumă importantă, că afectează solidaritatea și atunci de ce să nu vă îngrijoreze faptul că o companie precum Red Electrica, care este o companie pe care o apreciez foarte mult și uh, care uh, pierde 350 de milioane de euro, aceasta vă interesează și cealaltă situație nouă. Și atunci cum vorbim de solidaritate? Pe de altă parte, măsurile aplicabile pentru autoconsum sunt și ele retroactive și afectează acele familii care au făcut uh, investiții într-un cadru diferit. Și pentru baterii uh, există de asemenea o taxă suplimentară în Spania nu există subvenții pentru baterii, ci din potrivă există un impozit suplimentar spre deosebire de ce se întâmplă în alte țări. Așa că economiile care se pot face prin existența bateriilor se pierd practic prin această taxă suplimentară. Thank you very much, Mr. Holtrop. Thank you very much. Domnul Holtrop, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturora pentru intervențiile foarte simpatice. Vreau să mulțumesc uh, doamnei de la comisie pentru și doamnei Estaras, care într-adevăr a spus că am epuizat toate căile de atac naționale, dar n-am ajuns încă la Curtea Constituțională, știți asta? Ați vorbit despre Navara, despre Murcia și despre faptul că mulți uh, încă se găsesc în fața instanțelor. Nu știu ce se poate face în această uh, situație. Cât privește încălcările legislației europene, acestea se văd din modul în, cartea, modul în, curt, în care Curtea Supremă uh, spaniolă nu a respectat articolul 53 din tratat. Ne vom întâlni și la Strasburg, vom vedea care este hotărârea preliminară a uh, instanței spaniole și vom merge și la Luxemburg dacă este cazul. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru că ne-ați spus că uh, s-ar putea ca lucrurile să se fi schimbat în mod uh, dramatic, dar este foarte clar că instanțele naționale nu mai reprezintă nimic pentru noi. Am epuizat aceste căi și poate că ar trebui ca Comisia Europeană să clarifice ce dorește aici în fața Parlamentului European, ca, uh, în sensul că a spus că nu ar fi cazul să se meargă în fața instanțelor europene. Mulțumesc foarte mult! Acum Domnul Alejandro Fernandez Lorenzo. Intervenție fără microfon. Microfon, please. I'm sorry, I'm sorry. It's running late and it's raining. Da, îmi pare rău, dar se face târziu și plouă în continuare afară. Soarele este departe de noi, asta este sigur. It's not easy. Încerc să rezum, nu e ușor să facem un rezumat și nu pot să mai dau cuvântul deputaților acum. No, it's, it's going to... We already ruined. Și așa am făcut praf programul în această după-amiază, nu mai respectăm deloc timpul alocat. Bine, haideți, repede. Eu voiam să propun ca în temeiul articolului 116 din regulamentul de procedură, dat fiindcă acesta este un subiect foarte important, comisia noastră ar trebui să depună o moțiune pentru întregul Parlament, o propunere de rezoluție și cred că mulți colegi ar susține. Paimir. Vreau să clarific chestiunea imediat pentru că cunosc exact care sunt regulile referitoare la comisia noastră. Nu putem, uh, dacă nu putem face un raport, putem face o rezoluție succintă. Deci ar fi posibil, dar nu putem lua decizia aceasta aici, trebuie să transmitem subiectul coordonatorilor și se va decide acolo. Dar am notat propunerea dumneavoastră și o voi uh, transmite coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult! Iar acum aș dori să încheiem, să tragem o concluzie în legătură cu toate aceste 14 petiții. Bine, vă rog, un minut. Muchas gracias. Eh, eh. Da, vă mulțumesc. Pentru reprezentanta Comisiei, aș vrea să vă spun că directiva comunitară impune niște obligații de susținere. Dreptul comunitar este cel care impune statelor membre să îndeplinească principiile fundamentale ale Uniunii și aș putea să vă enumerez aici câte sentințe ale CEDO arată, ale Curții de Justiție Europeană arată că astfel de măsuri sunt absolut interzise. Instanțele uh, spaniole preferă să nu ajungă până la Curtea de Justiție Europeană, pentru că altfel probabil că s-ar întâmpla așa cum s-a întâmplat în alte cazuri, cum ar fi, de exemplu, cu contribuția la cheltuielile de sănătate. Vorbim aici și de un decret uh, adoptat în iulie 2013 și legislația introdusă în Spania, care a avut efecte negative, practic a început în 2014 și în legătură cu acest decret, uh, uh, instanțele spaniole nu s-au pronunțat niciodată. Și o ultimă uh, întrebare. Dacă dorim să susținem energiile regenerabile, o bună parte din noi reprezentăm aceste energii și atunci ar trebui să votați în această comisie pentru a se arăta că, într-adevăr, Spania a încălcat principiul de certitudine juridică în ceea ce privește susținerea acestor energii. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la Bruxelles în această zi și pentru că ne-ați împărtășit experiențele și opiniile dumneavoastră legate de aceste petiții. Deci vă mulțumim din suflet! Este singurul loc, practic, unde cetățenii pot să-și exprime preocupările legate de legislație și de alte chestiuni uh, pentru ca instituțiile să le cunoască. Deci e o zi importantă când avem uh, o săptămână cu multe alegeri importante și iată că democrația directă este exemplificată în cazul nostru. Aș dori să încerc acum să trag o concluzie. După cum ați văzut, sunt două blocuri de petiții. În primul rând e vorba de modificările din legislația spaniolă și în al doilea rând este vorba despre, uh, despre autoconsumul de energii regenerabile. Și la ambele categorii Aș spune să păstrăm toate petițiile deschise deocamdată, pentru că orice altă soluție nu ar fi posibilă. Și uh, notăm că s-a cerut uh, să pregătim o rezoluție succintă și vom transmite această idee coordonatorilor care vor lua o decizie. În primul rând, acum aș dori să vă atrag atenția asupra a, um, ce se va întâmpla chiar poi mâine aici în Parlament, în 23 iunie. Chiar la plenar avem un raport al doamnei López Permejo pe tema progresului în domeniul energiilor regenerabile. Îl votăm și după vot vom avea o poziție clară a voinței uh, politice a Parlamentului, de care trebuie de asemenea să luăm notă. Și acesta este un alt motiv să menținem petițiile deschise deocamdată. În plus, în legătură cu ce spunea Comisia, v-ați referit la un dialog în curs între Comisie și Spania în legătură cu directiva, directiva energiilor regenerabile și ar fi bine dacă ne-ați putea trimite și nouă cele mai actuale informații ca să putem uh, trata și noi aceleași aceste subiecte din aceeași perspectivă și uh, de asemenea, dacă autoritățile spaniole vă trimit noi informații, vă rugăm să ne informați și pe noi. Și mai mult, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, vom trimite o scrisoare autorităților spaniole pentru a le atrage atenția asupra faptului că noi ne ocupăm de aceste petiții importante și le vom cere informații suplimentare și clarificări. Pe tema modificărilor de legislație și a celorlalte preocupări uh, strânite de aceste modificări din legislația spaniolă și de asemenea legătură cu uh, autoconsumul. Eu asta vă propun, dragi colegi, uh, nu sunteți, nu mă ajutați foarte mult să mergem mai departe, cu excepția domnului Urtasun, care ne-a făcut o propunere concretă de progres. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că așa îmi place să lucreze colegii. Să știți că a făcut propunerea cu sprijinul nostru, spune domnul Terry Cabras. Este păcat să rezumăm atât de multe petiții într-o singură frază, dar sper ca colegii să poată merge mai departe. Fără să vorbiți, sper că îmi uh, susțineți ideea. Încă o dată mulțumesc petiționarilor și trecem acum la punctul 12. Petiționarul nu este aici, e vorba de petiția 1331 pe tema crizei din uh, sectorul energiei solare din Italia. Petiționarul nu este prezent, așadar voi da cuvântul direct uh, reprezentantului Comisiei, domnul Milev. Good afternoon, everyone. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. În ceea ce privește solicitarea anterioară a petiționarului, Mă scuzați, spune președinte, haideți să așteptăm o clipă pentru ca prietenii noștri din Spania să poată ieși din sală în liniște. Thank you very much. And now, Mr. Milev, the floor. Mulțumesc. Acum, domnule Milev, aveți cuvântul. În ceea ce privește cererea anterioară a petiționarului referitoare la uh, dumpingul efectuat de China în sectorul energiilor regenerabile, vă putem informa că Comisia a realizat investigații comerciale care au dus la adoptarea de măsuri antidumping și antisubvenții în decembrie 2013. Acum petiționarul a venit cu o nouă solicitare de acțiune atunci când aceste măsuri au expirat. Comisia dorește să sublinieze faptul că aceste măsuri nu au expirat ci în decembrie 2015, când Comisia a efectuat o revizuire înainte de expirarea măsurilor uh, antidumping și antisubvenții la adresa panourilor solare uh, din China, în aceeași zi, Comisia a inițiat și o revizuire interimară pentru a analiza dacă este în interesul Uniunii Europene să se mențină Uh, măsurile în vigoare la ora actuală împotriva uh, acestui dumping din uh, domeniul panourilor solare. Și asta am făcut pentru că mulți producători din Uniunea Europeană și-au închis porțile și tot mai mulți producători de panouri solare depind de celule fotovoltaice importate din China. La ora actuală, toate anchetele sunt în curs. După cum știți, anchetele comisiei urmăresc o procedură strictă care respectă regulile UE și OMC. În acest cadru juridic, Comisia colectează și verifică date depuse de uh, sectorul industrial al panourilor solare din Uniunea Europeană, de actori din aval și din amontele acestui sector, uh, exportatorii chinezi și guvernul chinez. Nu s-au tras încă niciun fel de concluzii. Cele două revizuiri uh, trebuie încheiate până în martie 2017 cel târziu și în concluzie, până când se vor lua decizii dacă să se prelungească sau nu măsurile, Comisia dorește să sublinieze că măsurile rămân valabile, rămân în vigoare. Mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc și dau cuvântul colegilor. Peter? Peter. Da, mi-aș fi dorit ca petiționarii din Spania să rămână în sală, pentru că e posibil uh, să, ca ce discutăm la acest punct să completeze ce am discutat la punctul anterior, pentru că are legătură și cu situația din Germania, de exemplu, și uh, s-a întâmplat uh, și la noi să fie reduse subvențiile pentru energiile regenerabile, pentru că se considera că pe această cale se uh, susține, de fapt, economia chineză și uh, în același timp chinezii invadează piața europeană cu prețuri de dumping. Există o corelație între toate aceste lucruri și uh, înțeleg uh, de ce petiționarul se temea că uh, ancheta va fi închisă. Eu propun ca petiția să rămână deschisă cât mai mult timp posibil și mă bucur de asemenea să aud că Comisia a uh, desfășurat activități corespunzătoare în acest dosar și cred că e important să fie și petiționarul informat. Thank you very much. Mulțumesc! Cred că putem încheia mult mai rapid această petiție. Trebuie să păstrăm petiția deschisă și să așteptăm detaliile până în... Să așteptăm până în 2017 când Comisia ne va prezenta detaliile sale uh, referitoare la măsurile antidumping în sectorul panourilor solare. Cred că așa facem, deci, și desigur că vom trimite și informații petiționarului uh, respectiv. Putem trece mai departe? Vă mulțumesc. Următorul punct, petiția 2633 din partea Asociației Belgiene Tușpa Ame Certifica Ver, care se uh, referă la schemele confuze uh, ale administrației pentru certificatele verzi. Petiționarul nu este aici, deci dăm cuvântul doamnei Egea sau domnului Steinkol de la Comisia Europeană. Mulțumesc. În legătură cu această petiție am să mă repet, din păcate, <laughs> pentru că argumentele pe care le-am uh, prezentat la petiția anterioară se aplică și aici. În ceea ce privește modificările făcute la schemele de uh, sprijin pentru energiile regenerabile din Valonia, am spus deja că directiva uh, reînnoită dă statelor membre o marjă de manevră destul de largă, uh, cât timp uh, se respectă obiectivele 2020, UE 2020. Belgia este uh, pe cale de a-și atinge aceste obiective. Vom uh, urmări progresul Belgiei și dacă situația uh, se schimbă până în 2020, vom lua măsuri, însă în raportul de progres uh, făcut anul trecut, Belgia a fost într-adevăr unul din statele membre care trebuie să facă mai multe eforturi pentru a-și atinge obiectivele. În ceea ce privește autoconsumul, uh, ați văzut uh, studiul prezentat astăzi, care a arătat într-adevăr că Taxa de utilizare a fost uh, judecată la Curtea de Apel de la Liej, care a ținut cont de apel uh, de apelul Asociației Tușpa Ame Certifica Ver. Suntem conștienți de faptul că Bel- în Belgia s-a făcut apel față de această hotărâre și uh, urmărim evoluțiile uh, ulterioare pe această chestiune. Deschidem acum dezbaterea. Dacă colegii doresc să ia cuvântul. Peter? Da, eh, da, nu știu uh, dacă trebuie să lăsăm petiția deschisă în funcție de informațiile date de comisie, dar uh, vreau să spun că oricum ar fi important, uh, poate să fie redepusă dacă se va închide. Sau, nu știu, mi-ai cerut părerea, deci uh, eu aș fi de părere 50-50, poate ceilalți colegi uh, s-au gândit mai mult și știu mai bine. Well, I have a different idea. Eu am altă idee. Cred că informațiile uh, pe care ni le-a dat Comisia este că nu se identifică niciun fel de încălcare a directivei, că Comisia este în permanent dialog cu uh, autoritățile belgiene și eu nu cred, de fapt, că se poate justifica în niciun fel uh, menținerea petiției deschisă. A fost depusă încă din 2013, evident uh, petiționarul a tot prelungit-o, eu vă propun să o, închei, să o închidem. Mm, susține cineva propunerea? No hay españoles, por lo tanto cierre. Ok. <laughs> ok. Which? Only petition that Spain closed. Spain open. <laughs> always, okay. Always. okay, so we, can we do that? Bun, deci închidem această petiție în liniștiți și cu siguranță îl vom informa pe petiționar despre măsurile luate. Următorul punct este petiția 2177 privind punerea în aplicare necorespunzătoare a unor politici eficiente în materie de deșeuri și energie în Polonia. Petiționarul nu e prezent, deci comisia are din nou cuvântul. Again, um, petition... Încă o dată vă mulțumesc. Această petiție, într-adevăr, se referea la implementarea uh, legislației privind deșeurile și energia. Polonia a transpus directiva cadru a deșeurilor în 2013. Directiva stabilește un obiectiv național de 50% uh, pentru uh, reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale până în 2020 și de asemenea până în 2015 prevede introducerea de uh, colectare um, separată pentru metal, plastic și sticlă. Legea poloneză privind deșeurile, adoptată în 2013, începe să aibă efecte vizibile în Polonia, în conformitate cu datele Eurostat privind gestiunea deșeurilor, care acoperă perioada până în 2014 și, în mod clar, au crescut ratele de reciclare la deșeurile municipale. În 2014, Polonia a reciclat 32% din aceste deșeuri, cu 8% mai mult decât în 2013 când s-a depus această petiție. În um, ancheta comisiei um, am constatat că, că Polonia a participat uh, cel mai mult dintre statele membre la această inițiativă privind deșeurile și uh, am uh, adoptat și o foaie de parcurs pentru a permite Poloniei să-și amelioreze gestionarea deșeurilor. Obiectivul acestor măsuri este conformitatea cu obiectivele 2020 și este uh, o condiție necesară pentru ca Polonia să folosească fonduri structurale în domeniul gestionării deșeurilor. Este vorba de o condiționalitate ex ante și e clar că autoritățile poloneze, pentru a face progrese, trebuie să lucreze și mai mult pentru a ameliora eficiența colectării deșeurilor. Anul viitor, Comisia intenționează să facă un follow-up al uh, promovării inițiativei de conformitate pentru a evalua cum a implementat Polonia foaia de parcurs și dacă se îndreaptă către atingerea obiectivelor 2020 în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei energiilor regenerabile, Datele Eurostat ne arată că Polonia și-a îndeplinit obiectivele pentru 2013-2014, obiectivele intermediare și este pe calea cea bună. Conform raportului de progres prezentat anul trecut, Va mai fi nevoie de investiții suplimentare pentru ca Polonia să atingă obiectivele 2020 și, desigur, Comisia va uh, urmări de aproape situația din Polonia până de acum și până în 2020. Mulțumesc. Dacă colegii doresc să intervină, Iarec? Uh, din câte am auzit de la Comisie, se pare că putem închide această petiție fără probleme. Comisia monitorizează progresul și dacă ceva nu va merge bine, putem reveni, însă deocamdată cred că e în regulă să închidem petiția. Fără microfon. Excellent. And then... Foarte bine. Trecem la petiția 442 referitoare la uh, uh, interzicerea perceperii de TVA pentru panourile solare. Petiționarul nu este aici, însă avem uh, noi reprezentanți ai comisiei, domnul Cubița și domnul Silaghi sunt aici și au cuvântul. Thank you very much. Uh, good evening. Uh. Mulțumesc foarte mult. Bună seara. Această petiție sugerează că TVA-ul pe panourile solare ar trebui să fie redus la zero. Vă amintesc că TVA-ul este o taxă pe consum armonizată, armonizată adică are reguli comune în întreaga Uniune Europeană. În conformitate cu aceste reguli, principalul, principalul principiu este să se aplice o rată generală tuturor uh, bunurilor și serviciilor și trebuie să fie de minim 15% și doar în mod excepțional se poate aplica o rată redusă uh, la unele bunuri și servicii prevăzute în anexă. Ratele 0 se aplică numai în cazuri foarte specifice și fac obiectul unor derogări temporare acordate unor state membre în, uh, negoci- în uh, timpul negocierii aderărilor la Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă că, în conformitate cu regulile generale armonizate adoptate de statele membre, rata de TVA de 0% nu poate fi aplicată pentru achiziționarea de panouri solare. Dar o rată redusă de 5%, ce de minim poate fi aplicată în cazul prestării unui serviciu. Ca cetățean, mă interesează mai mult uh, să se taxeze serviciul, să se taxeze oferta mai ieftin uh, ca uh, consumator simplu, nu cumpăr panouri solare atunci ca cumpărături pe care le fac în mod obișnuit. Însă pentru antreprenori situația este diferită și în cazul lor s-ar putea aplica minim 5% TVA pentru prestarea unui astfel de serviciu. Dar, repet, este o opțiune rezervată statelor membre. Statele membre au dreptul să ia decizia dacă vor sau nu vor să aplice rata redusă de 5%. Nu este obligatoriu. Directiva însă prevede această posibilitate. În ceea ce privește revizuirea directivei TVA, aceasta este acum în discuție și am să dau cuvântul colegului meu, domnul Cubița. Pot eu să spun ceva despre planul de acțiune privind TVA, a fost publicat în aprilie 2016, iar Comisia a subliniat în acest plan două opțiuni care oferă statelor membre mai multă libertate în stabilirea cotelor TVA. Este o informație actuală referitoare la această petiție și în 2017 s-ar putea uh, actualiza și lista de bunuri și servicii eligibile la ora actuală pentru cote reduse de TVA, iar uh, Parlamentul European și Consiliul au cerut orientări politice clare, iar propunerea va depinde cu siguranță de opțiunile politice ale statelor membre, deci de Consiliu. Între timp, Consiliul a salutat intenția Comisiei de a propune în 2017 o mai mare flexibilitate pentru cotele TVA și a notat că este necesar ca TVA-ul să rămână totuși la un nivel suficient de, de armonizat ca să nu se producă distorsionări de concurență. Asta voiam să vă spun. Mulțumesc! Mulțumesc și deschidem acum dezbaterea. You are not being very helpful. Nu prea mă ajutați, poate ar trebui eu să trag concluziile. Da, cred că este ceva clar. E vorba de petiția care propune ca TVA-ul să fie zero pentru panourile solare, înțelegem ce cere petiționarul, însă trebuie să înțelegem că și directiva privind TVA-ul necesită aprobarea unanimă a tuturor statelor membre. Ar trebui, poate, să trimitem astfel o scrisoare petiționarului să-i spunem acest lucru, negru pe alb, și să mai spunem că Comisia plănuiește să prezinte o revizuire a, comisii, a acestei directive în 2017 și lucrurile s-ar putea schimba în, din acel moment încolo și, ca și ultimă propunere, să închidem această petiție. E în regulă? Bun. Așa o să facem. Vă mulțumesc. Și acum continuăm cu următorul punct. Petiția 986 în ceea ce privește izolarea anumitor panouri solare vorbim mult despre panouri solare într-o zi ploioasă. Petiționarul nu a venit, însă comisia este aici. Și încă o dată avem o nouă echipă de reprezentanți de la comisie. De fapt, îl întâmpi domnul Mena. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare introductivă. Domnul Detele de la, din Germania ridică o problemă care vizează sistemul fotovoltaic numit Plug and Play. Adică întreabă de ce nu folose, poate folosi acest sistem în Germania, pe când el poate fi folosit în alte state membre. Am analizat situația la rândul nostru. Instalarea acestor tipuri de sisteme fotovoltaice tip plug and play în Germania nu este interzisă în mod propriu-zis. Însă legea electricității din Germania, precum și indicațiile, arată modul în care trebuie conectat acest sistem la panoul central și nu la o priză oarecare. Și de câte ori umbli la panoul uh, principal, trebuie să chem un instalator autorizat. Nu este cazul altor țări. În Olanda, de pildă, poți foarte bine să-ți conectezi propriul sistem fotovoltaic de la priză. De ce se întâmplă așa ceva? Da, există percepții diferite legate de riscul de incendii în diferitele noastre țări. Nu credem că putem vorbi de vreo discriminare uh, în Germania la care ar fi supusă energia fotovoltaică. Germania astăzi are peste 40 de giga vați um, de energie voltaică produse. Este probabil producătorul cel mai unul de ce mai important producător din lume de energie fotovoltaică. Pur și simplu e vorba de percepția și riscul de incendii care pot să apară în condițiile în care poți să conectezi un generator la o rețea electrică cu voltaj scăzut. Pur și simplu acesta e răspunsul pe care putem să îl împărtășim cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun că peticionerul a primit uh, o scrisoare în acest sens de la Comisie din octombrie 2015. De atunci încolo n-am auzit nimic de uh, la petiționar și propun să închidem petiția. Peter? Da, sunt de acord cu doamna președinte, dar aș vrea să vă rog, uh, pentru că Comisia a arătat că e vorba de un uh, principiu referitor la securitatea evaluării tehnice dintr-un uh, stat membru, poate că ar trebui să discutăm și cu Comisia pentru Petiții din Bundestag și să vedem ce părere au ei, dacă își fac griji în legătură cu securitatea acestor procese și ce propun. Deci eu propun să închidem dosarul, să-l trimitem la Berlin, pentru că este o chestiune uh, profund națională, de care zic eu că ar trebui să se ocupe uh, însă noi cu siguranță nu avem posibilitatea să o facem și Comisia a spus pe bună dreptate că nu, trebuie, nu e vorba de niciun fel de formă de discriminare, ci pur și simplu send it back to the member state. Deci noi închidem pentru că nu avem ce să facem. Bun, atunci facem cum a spus Peter și închidem petiția. Vă mulțumesc! Punctul 17. Vizita din Spania. Am comandat și un studiu care va fi prezentat, care se numește, care se referă la Tagus și uh, Ebro. E vorba de două bazine uh, um, ale acestor râuri situația actuală. O întâmpinăm uh, pe doamna de Marcos Fernandez, care, este la, care vine de la Universitatea din Madrid. Doamnă, aveți cuvântul maxim 10 minute. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea introductivă. La senior... Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamnei președinte, vicepreședinte, doamnelor și domnilor deputați, pentru că este o adevărată onoare pentru mine astăzi să mă aflu la Comisia PETI în cadrul instituțiilor europene, respectiv la Parlamentul European. Aderarea Spaniei la UE a reprezentat uh, un moment de progrese esențiale pentru noi din punct de vedere economic și de asemenea din punctul de vedere al stabilității democratice. Așa că am să încep intervenția mea cu o declarație de uh, această natură într-un moment critic pentru Europa. Vreau să vorbesc de asemenea despre planificarea hidrologică în Spania, pentru că în ciuda problemelor legate de această chestiune în Spania, uh, Aș vrea să subliniez că încă din anii 1920 s-a început uh, o planificare hidrologică în funcție de bazine uh, hidrografice și guvernele din Spania au încercat să facă progrese în acest domeniu atât de complex pentru a avea o planificare hidrologică uh, și aplicând în același timp directiva cadru pentru ape. Aș vrea, înainte de toate, să spun aici că poziția mea este absolut uh, independentă, nu am nicio susținere politică în spate, vin uh, din partea unei universități, așa cum spunea doamna președintă, am mâinile curate, sper să am uh, mintea rece și inima o aveam caldă, dar nu mă așteptăm la atâta ploaie, așa că, mă rog, sper să trecem peste acest mic detaliu. Aș prezenta încă două chestiuni importante pentru mine. În primul rând, îmi pare rău uh, că nu am reușit să listez uh, raportul final pentru toată lumea aici, dar, uh, după cum știți, de multe ori agendele noastre nu s-au potrivit. Am încercat de mai multe ori să ajung aici în fața comisiei dumneavoastră și, iată, în sfârșit am reușit. Uh, mi-am cerut deja scuze în fața uh, secretariatului, dar vreau să vă cer scuze și în fața dumneavoastră pentru că există câteva probleme cu acest studiu. Uh, unele dintre ele le cunosc, altele poate nu sunt conștientă de ele. Și, în al doilea rând, aș vrea să vă spun că uh, sunt avocat de meserie, nu sunt om de știință și capacitatea mea de a evalua datele științifice este limitată. Nu am o experiență în acest domeniu și nu am un institut care să mă susțină uh, pentru aceasta, de aceea încerc doar să vă prezint o viziune de natură generală. În decembrie 2015, în urma participării mele la mai multe congrese uh, din Europa și din Statele Unite pe tema apei, am primit o cerere din partea Comisiei de Petiții pentru a face un studiu prealabil unei vizite a eurodeputaților în Spania. Mi se cerea în acest studiu prealabil să colectez date și să fac o evaluare prealabilă a acestora și, prin urmare, să ajung la niște recomandări recomandări care, bineînțeles, nu trebuiau să fie de natură politică, ci trebuiau să reprezinte o evaluare a datelor existente din perspectiva pe care eu puteam să o aplic și anume cea a literaturii științifice existente uh, puteam să am uh, doar un raport de maxim 25 de pagini față de cele 65 de mii de pagini care reprezintă Uh, planul hidrologic național pentru al doilea ciclu de activitate. Deci vă dați seama cât pot spune în 25 de pagini în legătură cu planificarea hidrologică din Spania. Câțiva dintre deputații care au uh, vizitat uh, zonele care apar în aceste petiții și-au dat seama de acest lucru și uh, în raportul meu și în raportul pe care l-au făcut uh, deputații ce au vizitat Spania, nu doream să facem o dezbatere globală în legătură cu planificarea hidrologică în Spania, ci ne centram doar pe aceste două regiuni unde au existat uh, probleme și în special uh, cele referitoare la bazinul flu fluviului Tahoe. Este o chestiune foarte complexă și, în urma analizei făcute, am ajuns la câteva recomandări cu o valoare oarecum relativă. Este valoarea adăugată pe care o aduce un om de știință uh, specializat în științe sociale pentru că oamenii de știință pot face evaluări științifice fără a avea niciun fel nuanță politică, chiar dacă acestea pot fi interpretate mai târziu. Petițiile se centrează pe două zone în Spania, care sunt cele mai complicate. Avem uh, un fluviu foarte mare, fluviul Ebro, care este uh, ajunge până în delta, unde, delta Ebrului, unde avem probleme de mediu. Probleme de ce natură? Ținând cont de cursul acestui fluviu, care este unul uh, din cele mai mari din Spania, dar uh, care în ultimii ani uh, a scăzut foarte mult, Um, această scădere a apelor în fluviul Ebru a avut consecințe, bineînțeles, și în zona finală a lui, la nivelul uh, deltei. De asemenea, la nivelul uh, salinelor au existat consecințe și uh, linia litoralului a fost modificată. Directiva cadru a apei a făcut o modificare importantă în ceea ce privește apele reziduale, pentru că toată linia de litoral a fost modificată, se modifică nivelul mării, curenții de apă pentru pescuit și așa mai departe. În cazul uh, fluviului Taho, există o parte, și anume axul uh, râului Taho, care se află între Bolarche și Talavera de la Reina, uh, regiune unde se află două orașe care sunt patrimoniu mondial. Deputații europeni au fost invitați în această regiune și și-au dat seama că în toată această regiune situația s-a deteriorat în ultimii ani după ultimele vizite făcute acolo. Politica de gestiune a apei în Spania a avut uh, două aspecte uh, principale. În primul rând, uh, transferul de apă și, în al doilea rând, procesul de desalinizare. Transferul de apă de la râul Tajo spre râul Segura este un transfer care a fost aprobat în anul 1971 și care a funcționat până în ziua de astăzi. În ultimii ani s-a ajuns la un acord, un așa numit memorandum între diversele grupuri politice care uh, se află la guvern în diversele comunități autonome care sunt uh, afectate de acest transfer de apă, deci s-a ajuns la un acord pentru a limita înspre în jos nivelul acestui transfer. La începutul anului, de exemplu, în luna februarie, nu s-a putut face transferul de apă tradițional pentru că nu se ajungea la limitele stabilite în memorandum. Deci, uh, situația râului Taho din punct de vedere științific și din punct de vedere al datelor vizuale pe care le-am colectat, pentru că eu am fost la fața locului pentru a evalua situația, deci, uh, într-adevăr, este vorba de o situație foarte dificilă atât pentru Ebru cât și pentru râul Taho, s-au organizat adevărate platforme de cetățeni, platforme de natură ecologistă, care a, au analizat în mod exhaustiv situația atât pentru delta Ebrului cât și pentru râul Taho. Petițiile sunt prezentate în anul 2012, an în care uh, nu sunt încă adoptate planurile hidrologice, planuri hidrologice care ar fi trebuit să fie aprobate încă din 2009. Aceste planuri au fost adoptate pentru primul ciclu în 2014 și pentru al doilea ciclu în ianuarie 2016, când eu prezentasem deja prima parte a studiului. Evaluarea generală a Comisiei asupra acestor planuri hidrologice este una pozitivă pentru că ele sunt foarte bine structurate și din punct de vedere formal răspund tuturor cerințelor prezentate în directiva cadru. S-au identificat totuși niște probleme de natură tehnică, însă guvernul Spaniei afirmă că pentru planurile de al doilea, din al doilea ciclu aceste probleme vor dispărea. După cum știți, în Spania există o tradiție îndelungată de planificare hidrologică, însă există mai multe probleme și anume lipsa apei, ceea ce face ca dezbaterea legată de planificare să fie foarte dificilă. Și în acest sens vreau să salut eforturile făcute de Guvernul Spaniei pentru a adopta aceste planuri hidrologice. Cei uh, din domeniu erau oarecum îngrijorați uh, pentru că planurile au fost uh, amânate de-a lungul timpului, însă în urma participării mele la diverse congrese la nivel european, am dat seama că în Spania situația este diferită pentru că există foarte multe probleme conexe. În statele unde nu există lipsă de apă și nu există probleme cu resursele hidrologice, se avansează mult mai rapid și planurile sunt considerate a fi bune, chiar dacă uh, uh, nu există astfel de probleme. Cât pentru uh, Spania, planurile sunt destul de bune, deși au rămas câteva chestiuni de natură tehnică care mai trebuie rezolvate. Doamna președintă, îmi mai permiteți câteva minute? Președinta, uh, știu că doamna Valero va pleca peste câteva minute, așa că am să fac ceva neașteptat, dar totuși am să vă dau încă un minut sau două minute sau cât aveți nevoie, pentru că uh, știu că ne-ați atras atenția din timp la secretariat, dar pentru că ne-am întins foarte mult la punctul anterior, vă rog, vă dau cuvântul acum și după aceea, imediat după aceea vă las să interveniți și pe dumneavoastră. Da, mulțumesc, doamna președintă, pentru că, într-adevăr, trebuie să plec la ora 6, mă așteaptă în altă parte. Foarte pe scurt. Eu am participat uh, la această vizită, la această delegație, a fost foarte interesant, am avut multe de învățat și ce am văzut acolo era complet neașteptat, pentru că niciodată până atunci nu am văzut uh, o situație atât de gravă. Și asta uh, că am lucrat uh, în domeniul în domeniul ecologiei mulți ani. Însă nu e vorba aici doar de o chestiune legislativă, juridică, pentru că e vorba aici și de chestiuni politice. Și dacă analizăm cele două părți, dacă din punct de vedere legal legea poate fi aplicată din punct de vedere formal, dar dacă ideea, conceptul politic pe care îl aveau cei care au făcut legea nu uh, se respectă, atunci, practic, din punctul meu de vedere, legea nu este respectată. Iată, deci, uh, zona gri în care ne aflăm, ce este corect din punct de vedere formal și ce se dorește cu adevărat cu această directivă. Iar din punctul meu de vedere, trebuie să analizăm ce se află în spatele directivei. Dacă vorbim despre redursele, resursele hidrologice și directiva cadru a apei, practic directiva dorește să protejeze aceste resurse pentru a le asigura pentru generațiile viitoare. Deci avem nevoie de sisteme specifice de utilizare a apei, care în Spania la momentul acesta nu sunt uh, durabile pentru că sistemele de irigație, de exemplu, pentru deșertul din sud, utilizând uh, apa din nord, uh, nu este un sistem durabil și nu poate asigura resursele de apă pentru generațiile viitoare. Iată ce avem de spus. Voi prezenta și câteva amendamente și vreau să mulțumesc uh, președintelui delegației noastre, cu care am avut discuții foarte interesante și acum trebuie să plec foarte rapid, mă scuzați. Thank you very much. Tack ha en eh, fortsatt bra, trevlig kväll och now I'm happy to give the floor. Mulțumesc. Eh, vă doresc o seară plăcută în continuare și acum am să dau cuvântul din nou eh, invitatului nostru. Nu, n-am să vă dau cuvântul pentru că nu ați făcut-o din timp, așa cum a făcut-o colega noastră care a precizat acest lucru cu săptămâni înainte. Da, îmi pare rău că uh, nu voi putea răspunde doamnei deputat. Uh, îmi voi încheia intervenția cu o scurtă analiză care nu se regăsește în acest studiu. Dar e vorba de concluziile generale pe care le-am tras. În primul rând, avem o viziune științifică asupra situației, din punct de vedere ecologic pentru delta Ebrului și pentru zona um, a, fluviului Tahoe Niciun studiu pe care l-am văzut până acum nu este bun. Știm că în ceea ce privește mediul înconjurător și normele stabilite, totul se poate îmbunătăți, însă studiile pe care le-am văzut denunță situații foarte, foarte complicate. Ministrul spaniol uh, consideră că aceste probleme sunt soluționate prin uh, planurile uh, pentru al doilea ciclu, dar eu nu le-am văzut încă, deci nu mă voi pronunța. Pe de altă parte, din punct de vedere științific, nici măcar oamenii de știință nu sunt de acord unii cu alții. Există viziuni diferite, există metode diferite pentru a calcula daunele din punctul de vedere al mediului. Și toate aceste chestiuni uh, nu sunt atât de cunoscute și mi-e greu să le evaluez. În al doilea rând, din punct de vedere juridic, se face referință la sentința Tribunalului Suprem din 2015 în legătură cu planul hidrologic pentru râul Tahoe. Tribunalul a declarat că acest plan este uh, conform cu dreptul național și pot să vă spun că nicio instanță, nici Tribunalul Constituțional, nici Tribunalul Suprem nu au competența necesară pentru a analiza conținutul planului Instanța se pronunță doar pentru a spune că se îndeplinesc cerințele din directivă și că planul este foarte bine structurat, însă nu analizează datele concrete. Tribunalul spune doar că planul este bine făcut, dar nu face o evaluare a datelor din conținutul acestuia. Uh, nu se intră în detalii, deci Există o altă sentință din partea Tribunalului de Justiție pentru Grecia care admite transferul de apă atunci când uh, interesul public general uh, este mai important. Toate aceste sentințe, practic, uh, confirmă abordarea pe care am avut-o eu, și anume că, din punct de vedere juridic, este greu de evaluat situația. Pentru că din punctul de vedere al resurselui, a resurselor, din punctul de vedere al volumului transferului de apă, până acum nu s-a ajuns la anulări ale acestor planuri în instanță. Pe de altă parte, există un al treilea plan, cel al politicii, unde trebuie să se facă progrese în uh, într-un adevărat consens pentru a soluționa această problemă și cred că suntem pe drumul cel bun. În presa din Spania s-au văzut în ultimele luni foarte multe articole de specialitate pe tema apei se fac uh, declarații recente, de exemplu, din partea unei autorități uh, din Valencia pentru o instalație de desalinizare, care înainte nu era acceptată, pentru că și o astfel de metodă își poate aduce contribuția. Recent, uh, ministrul Spaniei a acceptat utilizarea apei, rezultatul procesului de desalinizare pentru sistemul de irigații. Se vorbește acum de o adevărată politică de stat pentru apă și trebuie să ajungem la un adevărat consens pentru că este foarte greu să rezolvi probleme dacă le impui de sus. Și vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru timpul în plus pe care mi l-ați oferit. Știu că am spus prea puțin, dar în timpul pe care l aveam am făcut ce am putut. Mulțumesc foarte mult, doamnă profesor, și mă bucur că ați permis colegei să vorbească înainte de a vă termina dumneavoastră intervenția. Acum aș da cuvântul domnului Rodriguez Romero. Așteptăm intervenția dumneavoastră. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes. Mulțumesc, doamnă președintă. Este în ultima intervenție pe care am avut-o luna februarie în fața dumneavoastră, Spuneam că directiva cadru a APEI stabilește un termen, și anume 22 martie 2016, pentru a comunica către Comisie planurile hidrologice naționale și în urma acestor comunicări Comisia urma să înceapă procedura de evaluare. Pot să vă confirm că Guvernul Spaniei a prezentat planurile hidrologice naționale și pentru bazinul hidrografic al râului Ebru și Tajo și pentru alte bazine uh, hidrografice din Spania. Comisia realizează acum evaluarea acestor planuri alături de celelalte planuri primite din partea statelor membre. Nu pot să vă dau mai multe detalii la momentul acesta, dar pot să vă asigur că în procedura de evaluare a Comisiei vom ține cont de toate observațiile și recomandările pe care Comisia dumneavoastră le va include în raportul final în urma vizitei pe care uh, membrii acestei comisii o va face. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Acum colegii pot să intervină și bineînțeles că membrii delegației au prioritate. Pal Ciochi a fost șeful delegației în această vizită interesantă, dar și atât de dificilă și îi mulțumesc lui Pal încă o dată pentru că și-a asumat această răspundere să fie el șeful delegației noastre în Spania. Mulțumesc, o să folosesc limba maghiară, dacă îmi permiteți. Röviden elmondani. Foarte pe scurt, o să vă dau câteva impresii în primul rând, uh, vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat pentru a pregăti această vizită și pentru a pregăti apoi documentul uh, de concluzii. Mulțumesc tuturor al secretariatului, ne-ați ajutat foarte mult și mulțumesc mai ales Ministerului Mediului și Agriculturii din Spania, care și ei ne-au ajutat foarte mult. Dialogul pe care l-am avut cu Ministerul a fost unul de înaltă calitate eu trebuia în timpul acestei vizite să fiu liderul sau șeful, să dialoghez cu ministrul și cu reprezentanții locali și cred că aici toată lumea a fost satisfăcut de ce s-a întâmplat cu acest dialog și și acolo din presă au fost de asemenea foarte favorabile. Pe de altă parte, mai aveam o misiune și anume să întocmesc un raport al acestei misiuni. Cred că mulți au crezut că documentul acesta nu va vedea niciodată lumina zilei sau poate doar într-un an. Acum vreau să vă dau o veste care o să vă surprindă. Acest document există și a fost deja consemnat de toți membrii delegației noastre. Documentul este gata, este uh, la dispoziție și mai este și consensual pe, deaport, pe, de, pe deasupra. El conține 11 recomandări de care sperăm noi Comisia va ține cont. Bineînțeles că sunt recomandări care vizează și Guvernul Național, Central Spaniol, dar și autoritățile regionale. Mai avem două aspecte rămase în suspans, dar nu dar revine nouă aut, uh, sarcina de a o face, în primul rând, aspectele politice. Ne-am străduit să eliminăm această parte politică. E vorba de o muncă politică, de expertiză aici și nu am vizat nicio clipă partea politică, din potrivă am încercat să excludem aceste conotații politice. Noi nu suntem de asemenea nicio academie științifică, nu putem să aducem soluții științifice informate în această chestiune. Noi putem să sfătuim, să dăm niște orientări, iar uh, experții de pe lângă autorități uh, și așa mai departe trebuie să se exprime și apoi să se ia hotărârile care se uh, impun și aș mai transmite un mesaj, dacă îmi permiteți. Toți cei care au parcurs acest raport au spus că, într-adevăr, munca expertului a fost una foarte echilibrată și echidistantă politic vorbind. Deci nu trebuie deloc să umblăm la acest echilibru. Bineînțeles că pot fi propuse amendamente până mâine seară, dacă doriți, faceți-o aduceți amendamente, dar nu introduceți aspecte politice, nu stricați acest echilibru atât de fragil, care totuși a fost uh, respectat în text, nu folosiți, nu instrumentați politic textul acesta. De câte ori întocmim uh, aceste documente cu valență științifică, ele sunt puternice, sunt percutante, dar atunci când introducem uh, elemente politice, atunci introducem acest dezechilibru, această subiectivitate în munca experților și oamenilor de științe. Deci lansez un apel, nu introduceți elemente politice în acest text pentru că îi veți uh, strica echilibrul. Mulțumesc foarte mult, Pal. Acum dau cuvântul doamna Jdanoca, care a venit și ea la această, în această vizită. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. M-am deplasat și eu și sunt puțin dezamăgită de raportul pe care ni l-a dat comisia numai ce. Nu înțeleg de ce, după ce a primit propuneri la sfârșitul lui martie de la autoritățile spaniole, de ce comisia peste trei luni nu este însă în stare să ne spună ceva pe fond sau cel puțin să ne dea o primă impresie. Vă întreb câți oameni lucrează în departamentul dumneavoastră și se ocupă de acest dosar? Cum se face că nici după trei luni nu puteți să ne dați niște informații așa cum se cuvine? Bineînțeles, nu suntem nici noi specialiști, dar noi ne găsim în aceeași situație ca și locuitorii acestui bazin hidrografic, ca și petiționarii. Și e foarte clar că dacă apa nu este curată, asta se vede imediat, cu ochiul liber. Am fost în alte vizite în Galicia și am putut să vedem cât de curată este apa acolo. Dar acum este foarte clar că acest râu a secat. Nu mai este apă, nici nu poți să mai vezi dacă apa este bună sau nu, pentru că, de fapt, un râu care avea o adâncime de 10 de centimetri, acum nu mai există. E foarte clar că am avut parte și de presiuni din partea lobiștilor, Asociația Industriei Irigației au venit aici la Parlament. Acum însă nu discutăm planuri de afacere, afaceri, ci discutăm de situația în care au fost încălcate legislația europeană, legile europene și directiva um, uh, privind uh, calitatea apei și este foarte clar că factorii de decizie trebuie să înțeleagă situația și, de fapt, mulți dintre aceștia au și spus că a existat, într-adevăr, o încălcare a acestor norme, de norme de mediu, așa cum sunt ele expuse în directivă. Mai spun ceva în încheiere. E ușor să spui, haideți să nu pol... transformăm asta într-o dezbatere politică, dar ce e politica și ce nu este politică? O situație legată de protecția mediului ține, da, și de politică, dar ține și de mediul în care oamenii trăiesc. Vrem ca raportul final să fie unul bun și în acest sens am depus amendamente și recomandări pe marginea acestuia. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Gutierrez Prieto. Sí. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-l felicit pe șeful delegației și pe membrii acestei delegații pentru raportul pe care l-au făcut, un raport de natură tehnică mai degrabă decât politică, dar și cu considerații politice, bineînțeles. Și dezbaterea de astăzi uh, trebuie să o avem uh, dând dovadă de mult bun simț, pentru că e un raport care afectează durabilitatea răurilor, în special a răului Tahoe. Și este important să spunem că Parlamentul European a avut un rol de arbitru într-o dezbatere destul de aprinsă, o dezbatere controversată acasă la noi. Doamna De Marcos, experta noastră de astăzi, spunea că situația râurilor este una foarte dificilă și că dezbaterea este delicată. Este adevărat. Faptul că comisia noastră a vizitat aceste locuri în concret și a făcut un raport în urma constatărilor făcute la fața locului, mi se pare un fapt semnificativ. În raport se arată că situația reală, reală pentru râul Tahoe este chiar mai proastă decât cea descrisă la întâlnirile anterioare, pentru că nu există garanții ecologice. Și e adevărat că am constatat uh, lucruri surprinzătoare acolo, de exemplu faptul că se poate traversa râul, practic uh, cu piciorul, perpedes, uh, pentru că există foarte puțină apă. Cu o astfel de cantitate nu poți să, să garantezi durabilitatea din punct de vedere al habitatelor naturale într-un râu atât de important precum râul Tahoe. Așa cum uh, spunea domnul Ceachi, este un raport uh, tehnic, cel pe care îl analizăm astăzi. Trebuie să ne distanțăm uh, față de poziționarea politică care se face aici la Parlamentul European și cred că este important că avem un raport de consens între toți membrii acestei delegații. Și în încheiere, aș vrea să uh, îmi asum uh, revendicările celor trei petiții prezentate astăzi. În primul rând, să vedem care este uh, volumul de apă ecologic, pentru că volumul de apă real nu are nimic de a face cu cel ecologic. Practic, uh, tribunalul se pronunță spunând că volumul de apă legal se respectă, însă din punct de vedere ecologic, acel volum de apă nu este și cel de recomandat. De aceea e nevoie de un studiu tehnic pentru a vedea care este volumul de apă ecologic și durabil. Uh, e clar că uh, Uh, volumul de apă nu poate fi același uh, timp de 12 luni, indiferent de toți ceilalți factori care apar, secetă sau nu, moment sau sezon al anului și așa mai departe. În al doilea rând, avem instalația de desalinizare cea mai mare din Europa, în Torrevieja, în Spania, și lucrează doar la o capacitate de 35% practic a fost finanțată de Uniunea Europeană în bună parte și doar 20% din capacitatea ei este utilizată, asta în timp ce facem transfer de apă dintr-o parte în alta în condiții foarte dificile și uh, de lipsă de resurse hidrologice. Deci trebuie să revizuim și capacitatea acestor instalații de desalinizare. În al treilea rând, trebuie să reamintim faptul că raportul acesta nu este pentru a critica pe nimeni. Raportul este util pentru a avea o atitudine durabilă pentru râurile noastre și pentru a respecta directiva cadru, pentru că criteriul esențial este cel de mediu. Așa cum se spunea aici, planurile hidrologice la nivel național au fost stabilite până acum ținând cont în principal de criteriul socioeconomic. Este un criteriu care trebuie să se schimbe trecând de la criteriul socioeconomic la criteriul durabilității din punct de vedere al mediului. De asta avem nevoie într-o planificare hidrologică modernă în țara noastră. Mulțumesc. Rosa, te rog. Da, mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, liderului delegației noastre, care a avut un rol extraordinar acolo. Vreau să mulțumesc și tuturor membrilor acestei delegații. Și acum, în ceea ce privește comentariile generale, au existat două puncte de vedere diferite pe care le-am analizat, în primul rând din partea platformelor organizate și în al doilea rând din partea ministerelor reprezentate și o a treia parte pe care n-am întâlnit-o acolo a fost uh, cea Asociației Naționale pentru Sistemele de Irigație, cu care nu ne-am întâlnit, din păcate. Este o muncă de echilibristică, practic, ceea ce trebuie să facem, pentru că autoritățile care mențin o legătură permanentă cu Comisia ne spun că au trebuit să facă planurile hidrologice cu viteza luminii, pentru că ele trebuiau să fie pregătite încă din 2011-2012 și au trebuit să fie actualizate cu primul și al doilea plan pentru a ține cont de uh, recomandările Comisiei. Eu pot să vă spun că vom prezenta câteva amendamente, amendamente pe care le-am justificat foarte bine și există un prim amendament în care cerem guvernului spaniol să schimbe complet Uh, planificarea hidrologică. Dar noi nu avem competențe pentru a o face și în special pentru catalan trebuie să vă explic foarte bine lucrul acesta, pentru că Uniunea Europeană nu are niciun fel de competență în ceea ce privește gestiunea resurselor. Fiecare stat își gestionează resursele. Catalanii vor să-și gestioneze ei singuri resursele hidrologice. Sper să aplice același principiu și atunci când e vorba de Uniunea Euro- Europeană și Spania. Da, competența pentru alocarea resurselor o hotărâm noi, nu va decide Europa pentru noi. Deci uh, am prezentat un amendament aici pentru că n-avea niciun sens și sper ca și catalanii de aici să fie de acord cu propunerea mea. Sergio, uh, spuneai că legea resurselor hidrologice în apa în, în Spania această lege nu va permite niciodată ca obiectivele socioeconomice să aibă prioritate față de cele de mediu, pentru că toată legislația noastră, în special legea apelor, acordă prioritate obiectivelor de mediu. Celelalte observații pe care le-ați făcut uh, mi se par potrivite, sunt doar mici uh, nuanțe de, de formă, nu de conținut pe care am să le fac, dar aș vrea să insist asupra uh, punctului de la recomandarea numărul 8, pentru că se vorbește aici de volumul de apă ecologic care trebuie să garanteze uh, o stare funcțională bună a râului, însă nu putem introduce aici și apele reziduale, pentru că nicio legislație comunitară sau națională nu introduce acest concept, nu știu de unde a apărut aici. Dacă nimeni, nicăieri nu vorbește despre acest concept, despre ape reziduale, nici în directiva habitatelor, nici în directiva cadru, nici nicăieri în legislația națională, nu știu de unde până unde a apărut, pentru că nicio legislație lege din lume nu apare. Și acum, în ceea ce privește râul Segura, trebuie să uh, nu putem să ne pronunțăm pentru că nu am avut uh, nicio vizită realizată pentru râul Segura. Și aici, dacă vorbim despre principiul subsidiarității, și aici competența revine Spaniei, nu Europei. Dar noi n-am vizitat râul Segura și facem o recomandare pentru acest râu. Deci nu știu deci la prima recomandare și la ultima recomandare am cerut să se reformuleze textul din motive de legalitate. În rest sunt absolut de acord. Mulțumesc. Thank you very much. That Mulțumesc foarte mult. Am terminat practic uh, partea cu delegația. Și am dat inter, uh, cuvântul inter, uh, participanților uh, conform cotelor, dau cuvântul lui Ramon acum. Uh, well, as an European, I am tired to see member states. Ca și european, m-am săturat să văd țări europene, cum este Spania, care nu se conformează legislației. Trebuie spus că atât jurnaliștii cât și popularii spanioli au încălcat uh, legislația și au pierdut în credibilitate. Eu nu cred că e vorba de un capriciu acela de a proteja uh, mm, bazinul acesta hidrografic, ci pur și simplu o necesitate pentru ca oamenii să poată să locuiască acolo așa cum trebuie. De aceea mă bucur că a avut loc această vizită. Am vrut să merg în delegație și eu n-am putut dintr-un motiv de ultim moment. Uh, dar în, mulți, în, ultimele șa- în ultimii șase ani am uh, fost foarte interesat de această tematică, am trimis multe scrisori comisiei, inclusiv în ultimul mandat m-am preocupat de acest lucru. Vreau să reamintesc că 90% din populația catalană este împotriva acestui proiect al guvernului spaniol, care pare să fie o tactică politică și au fost demonstrații monstru la Barcelona, inclusiv una care a reunit mii și mii de persoane în februarie anul acesta și sperăm că noua legislație care va fi votată duminică va pune capăt acestor planuri. care, bineînțeles, nu au au niciun fel de viziune de viitor asupra mediului în aceste regiuni și ne interesează, bineînțeles, soarta acestei regiuni și a deltei respective. Și apoi, dacă <laughs> Catalunia ar fi o țară independentă, nu este cazul încă, s-ar aplica legislația internațională și nu ar putea să se petreacă ce se petrece astăzi se pare însă că guvernul spaniol și manevrele sale dau pe la moară catalanilor care doresc din ce în ce mai mult independența față de Spania. Mulțumesc. Da, se încinge atmosfera preelectorală, spune doamna președinte, se apropie alegerile, însă pot să vă spun că Spania, catalonia și Europa vor supraviețui și de luni ne întoarcem la treaba ca de obicei. Domnul Terry Cabras din sală, fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt. Și vă vorbi în spaniolă și sper că... Patru eh, puncturi. Toată lumea va fi încântată. Uh, uh. Am patru comentarii. Problema planului hidrologic în Spania este una de dată veche. Practic, vine din secolul trecut, de fapt din mileniul trecut. Totul a început pe vremea când domnul Burel era ministru al guvernului Gonzales. Și asta nu spun ca să vinovățesc pe nimeni, ci doar ca să vă spun că a fost un proces îndelungat și dificil. Al doilea comentariu. Guvernul care se află acum uh, în funcție în Spania a respectat termenele, așa cum a precizat Comisia, însă a făcut-o la limită, în ultima clipă, punând mâna din nou pe un plan hidrologic anterior care fusese deja dezbătut și criticat destul de mult. În al treilea rând, aș vrea să mulțumesc delegației care a vizitat regiunea de pe 8 până pe 10 februarie și vreau să mulțumesc colegului Ceachi, care a fost președintele acestei delegații și a lucrat foarte bine și a reușit chiar să prezinte și un raport foarte bun. Dacă îmi permiteți acum un singur comentariu în legătură cu politica. Dacă prietenul Țachi ne spune că acest raport n-ar trebui să aibă nuanță politică, eu cred că vrea să spună că nu trebuie să fie partidist, nu trebuie să fie de tip sectar, dar e clar că în sensul nobil al politicii trebuie să aibă și o nuanță politică, pentru că altfel nu știu care e rostul nostru aici faptul că dorim să protejăm mediul este o opțiune politică. Există și politicieni care nu doresc să o facă, dar și asta este o opțiune politică. Și în cazul râului Ebru, dar și în cazul râului Taho, important nu este volumul de apă din punct de vedere fizic, ci calitatea apelor acestor râuri. Pentru că această calitate poate fi evaluată dacă există cantitatea suficientă și nu dacă cantitatea este insuficientă. Deci apare aici și dimensiunea chimică, să zicem. Un ultim comentariu. Deși salutăm acest raport, care ni se pare că este foarte bun, uh, vom prezenta amendamente uh, care nu vor avea o nuanță, o tentă politică, dar vor avea o vor um, prezenta o uh, încercare de protecționism din punct de vedere al mediului și o vor avea o nuanță medicală. În primul rând, nu trebuie să dăunezi nimănui. Pentru că vorbim aici despre un plan hidrologic care începe să uh, lovească în stânga și în dreapta. Deci, mulțumesc încă o dată pentru munca făcută și sper să ajungem la un rezultat bun până la urmă. Mulțumesc! Now I have two more speakers on the list and we're running absolutely out. Mulțumesc, mai avem doi vorbitori și nu mai avem timp deloc la dispoziție. Dau cuvântul domnului Gambos și apoi Angelei și aici se încheie lista de vorbitori. Domnul Gambos. Thank you. <clears throat> Mm, Voy a intentar hacer economía del tiempo y hacer una intervención breve. Eh... Mulțumesc. O intervenție foarte succintă pentru că s-au spus deja foarte multe în această dezbatere. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc din suflet președintelui acestei delegații, și tuturor membrilor. Cred că uh, proiectul de raport este unul foarte bun și, practic, în ultimele luni de zile ați făcut eforturi pentru a analiza cu atenție, cu rigurozitate, cu seriozitate petițiile prezentate, pentru că în urma vizitei din 8-10 februarie, dacă uh, am luat legătura cu petiționarii, Um, de fiecare dată feedback-ul a fost uh, foarte pozitiv. Deci nu a fost o vizită formală uh, de la Bruxelles, ci a fost o vizită care a fost uh, percepută în mod pozitiv și cu voința clară de a asculta pe cei de acolo. E adevărat că pentru cei care trăim în acea regiune, petițiile ni se par foarte clare și dacă ne gândim la empatie de care a dat dovadă președintele și membrii acestei delegații, ne dăm seama că situația este foarte complexă, pentru că e adevărat, gestiunea hidrologică în Spania este complexă și pentru situații dificile nu se pot găsi soluții ușoare. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu directiva și aici intervine comisia. Dorim să cerem comisiei să-și îndeplinească rolul, să-și respecte mandatul, pentru că e vorba aici de directive uh, europene, directiva habitatelor, a păsărilor și a apei, care trebuie să se respecte și legea nu se respectă. Noi cerem numai să se aplice legea și să se respecte directivele comunitare. Raportul mi se pare a fi unul foarte echilibrat și, din acest punct de vedere, poate fi util Comisiei Europene pentru munca sa. E adevărat că este un raport uh, de natură tehnică, în primul rând, dar uh, este de asemenea adevărat că politica trebuie să încerce să îmbunătățească situația uh, prezentă. Vom prezenta și câteva amendamente tehnice, în principiu, dar uh, spre final vom prezenta și un amendament uh, politic. Încă o dată, în încheiere, vreau să mulțumesc uh, deputaților care au participat la această misiune și în special președintelui. Mulțumesc! Thank you very much. Angela. Mulțumesc, Angela! E, eh, grazie, Cecilia! Da, mulțumesc, Cecilia! În primul rând, aș vrea și eu să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră de la acest raport. Delegația aceasta s-a realizat uh, tocmai pentru că au insistat uh, cei de la platforma pentru susținerea Ebrului. Mai multe persoane, Soledad Gallego, Soledad Rosa, care lucrează de mulți ani de, zile pentru a, a sensibiliza comunitatea europeană față de această problemă. Știm că de 30 de ani de zile se face un transfer de apă care nu este deloc durabil și am să vă dau uh, o singură dată. 80% uh, din uh, volumul de apă care există în râul Tahoe pleacă către alte comunități autonome pentru sistemele de irigații de acolo. Eu cred că avem nevoie de planuri hidrologice care să asigure un volum de apă ecologic real și că trebuie să mizăm aici pe sisteme mai durabile de irigații și să asigurăm niște condiții de apă uh, demne pentru fiecare bazin hidrografic. Pentru că cetățenii nu o să ne creadă dacă le spunem că apa este o resursă fără limite, ci din potrivă. Iar raportul acesta trebuie să fie realist și aș mai adăuga aici că mi-aș dori ca Comisia Europeană să impună măsuri în ceea ce privește supraexploatarea resurselor hidrologice și să evalueze situația acestui transfer de apă, dacă se respectă directiva pentru apă sau nu. Mulțumesc! No, that... Într-adevăr, nu mai avem timp și știu că domnul Urtasun s-a întors, nu știu de unde, dar v-ați întors. De la un vot la Econ, pentru că eram în întârziere. Aveți ceva foarte important de spus, ce nu credeți că s-a spus deja? Da, e extrem de important. 30 de secunde vă dau. Da, voiam să-i mulțumesc domnului Ceachi pentru raport. Am încercat în urma delegației să pregătim un raport obiectiv, să ne concentrăm asupra faptelor și, într-adevăr, cred că v-ați concentrat chiar pe fapte. Politica uh, despre din Spania, de ce nu merge așa cum trebuie și așa mai departe. Cred că e foarte corect și cred că e important uh, și o propunere de modificare. De fapt, cred că trebuie să tragem o concluzie unică. Atunci când citim raportul dumneavoastră, văd că ați făcut o analiză de politică perfectă și lipsește o concluzie, și anume că guvernul spaniol ar trebui să retragă propunerea pentru acest bazin hidrografic. E tot ce voiam să spun și o să depun un amendament. Excelent, mulțumesc mult. Aproape că v-ați încadrat în uh, timpul alocat. Iar acum aș dori să închei și m-aș bucura să mă ascultați. Vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru discuție. Doresc să uh, îi mulțumesc lui Palciachi, care în numele Comisiei PETI a preluat uh, conducerea acestei emisiuni și a făcut o treabă excelentă în această delegație în Spania. De asemenea, doresc să mă adresez secretariatului, care uh, a făcut o treabă foarte bună încercând să găsească un echilibru între toți colegii. A fost o vizită foarte frumoasă și foarte fructoasă și deci felicitări și secretariatului. Și, uh, din păcate, eu nu am putut să particip, dar vreau să vă mulțumesc tuturor. Acum, termenul de depunere Uh, de amendamente la recomandări. 22 iunie la ora 18 fix. Ceea ce înseamnă că nu veți putea depune amendamente la partea descriptivă a raportului, ci doar la cele 11 recomandări, doar acelea pot fi modificate. Vă rog să mergeți acasă, să vă faceți temele, să veniți la birou mâine dimineață și ne vedem în curând. Vă mulțumesc pentru ziua de astăzi și vă urez o seară excelentă.